Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bun venit la reuniunea AFET pe care o continuăm astăzi. În această dimineață vom începe cu două puncte de pe ordinea de zi care au de-a face cu Bosnia și Herțegovina. În primul rând, punctul 24, informații în legătură cu misiunea de observare a alegerilor din Bosnia și Herțegovina din 7 octombrie 2018. Permiteți-mi să vă spun că în cadrul misiunii UE, delegația parlamentară a făcut observarea alegerilor din Bosnia-Herzegovina. Aceste alegeri sunt foarte importante pentru viitorul țării și nu putem subestima acest fapt. Acum îi voi da cuvântul domnului Frank Engel, colegul nostru, cel care a fost președintele acestei delegații la alegeri. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Eduard. Mulțumesc pentru felul în care mi v-ați adresat. Nu voi vorbi foarte mult, cred că ați citit fiecare dintre dumneavoastră raportul nostru pe care este disponibil în scris. Bosnia și Herțegovina, cum știm cu toții, nu e o țară facilă. Vă reamintesc ce a fost important la ultimele alegeri, la 7 octombrie au fost alegeri pentru la președinția cu trei locuri din Bosnia și Herțegovina, apoi pentru reprezentanții adunării parlamentare din Bosnia și Herțegovina, alegeri pentru reprezentanții Federației Bosnia și Herțegovina, pentru adunarea, adunarea națională a Republicii a Republicii Serbska, vicepreședinte pentru Republica Serbska și pentru federațiile și pentru cele 10 cantoane. Așa că au existat aceste numeroase alegeri la data de 7 octombrie. Și vă voi spune ce am constatat pe teren o misiune de șase-șapte membri ce poate să descopere ea, pentru că nu putem să mergem peste tot, dar ce am putut noi să vedem se aliniază cu ceea ce au descoperit și celelalte misiuni care OSCE, ODIHR. A, și NATO, adunarea generală NATO a trimis acolo oameni, Consiliul Europei a fost prezent, cu toții am descoperit că la sfârșitul zilei de 7 octombrie, alegerile au fost, s-au desfășurat în ordine și aș spune că din punct de vedere mecanic au fost niște alegeri corecte. Ni s-a spus la numeroase reuniuni pe care le-am avut, așa cum se întâmplă când avem delegații în străinătate, ceea ce ni s-a spus nu a corespuns în totalitate cu niște alegeri corecte. Și asta pentru că cetățenii din întreaga societate de acolo ne-au spus că a existat o condiționare a celor care votează înainte de 7 octombrie, au existat amenințări, amenințări în legătură cu locul de muncă, mașina, toate sunt în siguranță dacă votați cum trebuie lucruri care din păcate se întâmplă și în, între, în alte locuri din lume. Și e păcat că se întâmplă în acest stat care își dorește să facă parte din Uniunea Europeană. Ar fi ideal să nu există asemenea fenomene la alegeri într-un asemenea stat. A fost o, au fost niște alegeri după o campanie electorală murdară și a devenit evident faptul și pentru noi că, din păcate, majoritatea politicienilor care participau la alegeri nu aveau o perspectivă pentru Bosnia și Herțegovina, ci pentru entitățile pe care le reprezentau. Și acesta pare să fie un fenomen continuu în peisajul politic din Bosnia. Am făcut observații în Sarajevo, Pale, Sokolac, Senica, Republica, Republica Sârbska și în Chiseliac. E ceea ce am putut noi să acoperim într-o misiune atât de restrânsă. Ar fi fost interesant în același timp să mergem mai departe în Republica Sârbska, pentru că în acea zi a alegerilor au existat demonstrații de scară mare, cetățenii îngrijorați de dispariția și moartea a doi tineri. Circumstanțele nu au fost elucidate nici atunci și nici până acum. Cetățenii au ieșit pe stradă cu zecile de mii pentru că își doresc un stat de drept acolo. În legătură cu corupția, am tot auzit la ei, alte state au mafia, în Bosnia și Herțegovina mafia are statul. Un mesaj emoțional și care transmite sentimentul oamenilor cu care ne-am întâlnit acolo, atât la nivel oficial cât și neoficial, în preajma alegerilor. Putem regreta o serie de lucruri în legătură cu aceste alegeri. Au existat interferențe din partea unor țări învecinate și nu învecinate care s-au angajat în campania electorală. Participarea aliaților din alte state nu e un lucru pe care ne-am dorit să-l vedem. Și demnitarii Federației Ruse s-au întâlnit în Republica Sârbska înainte de alegerile bosniece. Nu e un lucru care a fost acceptat foarte bine și nici altele. Invers. Nu au fost niște alegeri fără probleme, însă au fost niște alegeri pe care le putem considera ca că s-au desfășurat în mod reglementar. Înainte de a încheia, aș spune că a existat o prezență semnificativă de observatori naționali. Au existat organizații civile care au participat la observarea alegerilor în Bosnia și Herțegovina. E un lucru care mie mi s-a părut interesant. Au fost sute, poate mii de tineri care și-au arătat interesul nu ca și candidați, ci ca și, sau că, însoțitori ai candidaților, ci ca cetățeni. Au vrut să se implice la aceste alegeri și și-au adus contribuția pentru a se asigura că sunt niște alegeri corecte. Domnule președinte, atât am vrut să spun, detaliile le veți regăsi în raportul de misiune. Mulțumim foarte mult. Acum îi dau cuvântul domnului Pițula, vicepreședinte al delegației și Văd că v-am surprins, nu doriți să interveniți? Bine, mulțumesc foarte mult. Atunci îi dăm cuvântul domnului Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune și eu două, trei cuvinte despre aceste alegeri. Cred că a fost important să avem o delegație a Parlamentului European la fața locului. Uh, după ce am avut uh, o astfel de observații și în alte locuri din Balcanii de Vest, în Albania, în Macedonia, în Kosovo, cred că a fost foarte bine că am putut să mergem și în Bosnia și Herțegovina. Aș dori să spun că alegerile din cele spuse de observatori au fost niște alegeri în mare corecte, deși legea electorală nu a fost modificată astfel încât să fie acoperită lacuna juridică lăsată de deciziile Curții Constituționale în cazul Liubici. Aș spune, de asemenea, că pe mine nu m-au surprins concluziile observatorilor cu privire la polarizarea dezbaterilor și fragmentarea etnică. Am văzut toate acestea și în perioada preelectorală, o perioadă preelectorală mai lungă decât de obicei. Campania a început cu un an și jumătate înainte de 7 octombrie. și am văzut retorică negativă, teama, temerile trecutului, tot felul de elemente care au dus la următorul fapt. Avem aceleași partide. Nu există niciun fel de schimbare. Așa că s-a confirmat ceea ce exista deja, bineînțeles cu cei care au câștigat și cei care au pierdut. dar partidele sunt aceleași. Aș insista și pe importanța de a pune în aplicare recomandările uh, recomandările ODIR facem recomandări peste tot mergem în aceste observ- misiuni de observare a alegerilor din partea Uniunii Europene, avem observatori din partea Parlamentului sau mergem cu și de câte ori facem asta, cred că trebuie să insistăm pe aceste recomandări. În viitoarea mea vizită la Sarajevo, sper că în ianuarie voi discuta deja despre această chestiune și anume recomandările care trebuie să fie puse în aplicare. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim. Domnul Iosef Radoș are cuvântul. Vă mulțumesc. Eu cred că e bine că în raport se spune că, din perspectivă tehnică, aceste alegeri au fost relativ corecte. Problema care persistă cu toate acestea are două dimensiuni, două probleme care nu au fost rezolvate în perioada prealegerilor. În primul rând, adunarea reprezentanților din Federație și apoi Republica Sârbska. Aceste instituții sunt cele care ar trebui să garanteze drepturile celor trei popoare. În ambele dintre aceste adunări, reprezentanții unui popor sunt aleși de alte popoare, care apoi și aceștia mai târziu nu, nu apără drepturile oamenilor pe care ar trebui să-i apere. E un lucru rău și duce la o lipsă de încredere în sistemul politic. A doua problemă e președinția Bosniei și Herțegovine. Ar trebui să existe trei membri, membri care să reprezinte cele trei popoare din Bosnia și Herțegovina. Reprezentantul croat a fost ales cu 2-3% dintre voturile exprimate de croați, ceea ce în mod clar nu transmite un mesaj corect cu privire la drepturile croaților și cum sunt ei reprezentanți în Bosnia și Herțegovina. Sperăm că Comisia Centrală Electorală va încerca să se adreseze acestor slăbiciuni care există în uh, Bosnia și Herțegovina, Republica Sârbska și Federația. Această comisie e un organism tehnic și poate că nu va fi suficient de abilă sau de puternică astfel încât să uh, corecteze toate problemele care au avut loc înainte de alegeri și faptul că nu a fost modificată legea electorală. Cred că aceste două chestiuni ar trebui să fie rezolvate pe viitor. Aceasta e o situație ilegitimă. Ar trebui să ținem cont și de deciziile curții și ce au spus acestea în legătură cu alegerile. Mulțumim, domnule Radoș, doamna Juliana Zovco. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în engleză, deși mă adresez în special croaților bosniei herzegovinei Apreciez cele spuse de domnul Engel cu privire la alegerile din Bosnia și Herțegovina, însă cred că această instituție trebuie să spună lucrurilor pe nume când vorbim despre influențele din Bosnia și Herțegovina. Domnul Erdogan a făcut o vizită cu un an înainte de alegeri acolo și trebuie să spunem că Turcia a jucat cel mai mare rol în alegerea celui de-al doilea membru al președinției, care e membrul croat. croat. Comunitatea islamică a dat instrucțiuni familiei. Fiecare dintre ei ar trebui să-l voteze pe al doilea membru din președinția federațiilor. Croa, membrul croat a fost ales cu o majoritate de voturi din partea musulmanilor. Există toate aceste influențe care sunt puse sub semnul întrebării aici. Rusia și Turcia se apropie de frontierele noastre. Discutăm despre alegeri normale. Nu e o, o țară normală. Avem supraveghere internațională acolo. Acum trei zile s-a, uh, s-a celebrat acordul de pace. Ce se va întâmpla cu Bosnia și Herțegovina în viitorul apropiat, vom vedea. Cred că e timpul să ținem cont de toate aceste influențe care se resimt acolo. Și mă, mă supără lipsa colegilor noștri de aici. Arată cât le pasă de securitate la granițele noastre estice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Dacă dorește cineva să mai uh, ia cuvântul din uh, membrii delegației și raportorii din umbră, se pare că nu. Frank, uh, vrei să rezumi? Pe scurt, te rog. O să fac asta pe scurt. Nu am încercat să fac o evaluare în prima mea intervenție în mod voit. Însă aș vrea să spun două lucruri. Toată această, tot acest învălău în legătură cu alegerea lui Comcici s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat, însă legal a fost posibil, ceea ce este Uh, cadrul uh, uh, instituțional și juridic al Bosniei Herzegovina nu mai este așa cum ar trebui pentru a permite statului o funcționare modernă. Și până la urmă va trebui să ajungem la o procedură cu un aranjament postinstituțional. Nu știu cum ajutorul Uniunii Europene ar fi salutat. Um, dar nu este vorba numai uh, de alegerea unui membru al uh, președinției. Uh, mulțumirea populației cu președinția pe care au este în limite foarte, limit, foarte reduse. Este normal dacă există o alegere în Bavaria, Uh, cancelarul își va face apariția și va susține și invers. Nu asta contest, uh, ci faptul că Blenkovic s-a dus în Herțegovina. Ceea ce mă îngrijorează este faptul că până acum uh, au fost Uh, o serie de intervenții, de ingerințe care uh, împiedică buna funcționare a Bosniei-Herzegovina ca atare. De aceea, în declarația de încheiere la Sarajevo, am spus că toată lumea trebuie să fie conștientă că Uniunea Europeană, dacă Bosnia uh, și Herzegovina devine țară candidată, avem nevoie de un singur interlocutor, nu trei sau trei și jumătate. Și tot ce se poate face este să se uh, facă eforturi pentru a avea un uh, interlocutor unic au uh, fost deja făcute anunțuri că nu uh, vor să uh, călătorească pentru a participa la asemenea ședințe și vor face acest lucru prin videoconferință. Pentru mine, ceea ce mă îngrijorează este granița sud-estică. Am avut foarte multe discuții când a fost vorba de Albania, însă Uh, mai puține astfel de discuții uh, la, atunci când a fost vorba de Bosnia și Herțegovina. Bosnia și Herțegovina are nevoie de ajutor și, cu siguranță, o mai mare implicare a Uniunii uh, Europene. Mulțumesc pentru acest debriefing. Chestiunile rămân deschise, poate ne întoarcem să le rediscutăm. Următorul punct uh, este uh, raportul uh, privind raportul Comisiei din 2018 privind Bosnia și Herțegovina. Este o a doua dezbatere a acestui raport Înainte de votul în AFET programat pentru 6 decembrie, invit pe raportor să prezinte amendamentele de compromis cheie, domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, este a doua discuție. Am uh, uh, început la sfârșitul lunii august o dezbatere pe noul raport. De atunci au avut loc o serie de evoluții și uh, prin amendamentele pe care eu însumi le-am depus, am încercat să țin cont de aceste evoluții. Evenimentul cel mai important este Uh, organizarea alegerilor. Sunt și evoluții punctuale pozitive care trebuiau specificate de la sfârșitul lunii august, adopt, uh, adoptarea unei strategii cadru privind energia sau o schimbare a legii privind procedura uh, penală care s-a făcut în ultimul moment posibil înainte de alegeri, deși era o lege foarte așteptată. Sunt, uh, au fost o serie de precizări pe care nu am putut să le aprofundez uh, din cauza lungimii uh, traducerii și pentru a răspunde unor comentarii colegilor am adăugat un uh, paragraf în ceea ce privește influența externă în Bosnia-Herzegovina, arătând că uh, cea mai bună Uh, modalitatea de a contracara acest angajament uh, este o angajare a Uniunii Europene în Bosnia-Herzegovina, ceea ce ar permite țării să avanseze pe calea către Europa și stabilitate politică. Uh, am avut 190 de amendamente la acest raport, nu este nimic neobișnuit. Din acest punct de vedere nu există uh, evoluții în sus sau în jos. Și am propus 27 de amendamente de compromis care se referă la 124 din cele 190 de amendamente. Am încercat să includ cât mai multe lucruri cu putință Totuși, încercând să păstrez un mesaj uh, coerent, uneori suntem atât de inclusivi încât nimeni nu mai înțelege uh, nimic. Uh, avem uh, alineate pe jumătate de pagină. Deci am făcut uh, tot ce am putut. Am avut o reuniune la Strasburg cu raportorii din umbră și suntem pe cale de a finaliza compromisurile. Vreau să mulțumesc uh, Uh, raportorilor din umbră pentru munca lor și lui Tonino Pițula, care ni s-a alăturat ca șef al delegației uh, care are ca uh, punct de interes Bosnia și Kosovo. O să menționez câteva elemente cheie și nu detalii în legătură cu compromisurile, Vreau să precizez de la bun început că am manifestat uh, foarte mult uh, interes uh, pentru drepturile și libertățile fundamentale, nediscriminarea, libertatea mass media, combaterea corupției, terorismul, extremismul sau independența justiției. Sunt puncte esențiale Uh, și se regăsesc în compromis. Au fost și alte chestiuni uh, uh, importante, persoanele dispărute sau deplasate, crimele de război și protecția mediului, care este o temă recurentă. Sperăm că Bosnia și Herțegovina va uh, trimite răspunsuri la întrebările suplimentare ale uh, Comisiei uh, Europene. Din păcate, trebuie să spun, avem întârzieri din nou în raport cu angajament, angajamentul asumat la Sarajevo. Ni s-a promis că vom avea uh, aceste răspunsuri uh, la o anumită dată și după aceea s-a tot devansat această uh, dată. Ni s-a spus că președinții vor veni la Bruxelles cu răspunsuri, dar vom vedea. Revin acum la compromisuri în, în aceste compromisuri încercăm să găsim uh, o uh, soluție pentru punerea în aplicare a rezultatelor uh, alegerilor și atenționăm împotriva oricărei tentative de a bloca constituționalitatea curierului. Asta ia timp, dar totuși procesul a început. Președinția tripartită din Bosnia-Herzegovina a fost inaugurată alaltă ieri din câte înțeleg, fostul membru croat al președinției era în Croația, Dodic a sărbătorit cu ambasadorul chinez și rus. Asta vă face o idee a orientărilor. Totuși am avut uh, Uh, formarea președinției uh, a Bosniei Herzegovine și Republicii Sârbska, dar mai rămân multe de făcut uh, și ce putem să facem mai mult este timpul ca toate autoritățile să fie numite la toate nivelurile în timpul cel mai scurt înainte de sfârșitul anului. Cât privește Camera Poporului și al uh, federațiilor, avem o, se cere o soluție în cazul Lubici, fără a arăta că există o problemă de reprezentare politică în țară și se încearcă găsirea unor compromisuri, inclusiv prin operaționalizarea uh, deciziei Uh, Curții Europene de uh, Justiție în uh, speța difinții. Am, încercut, am început să redactez aceste rapoarte, însă dacă ne asumăm această nouă abordare din 2014, reforma economică și socială înainte de orice, am cerut întotdeauna aplicarea sedisfinții, întotdeauna am avut în minte reforme uh, politice atâta vreme cât acestea sunt uh, obiectul unui uh, compromis. Compromisurile evidențiază încă o dată necesitatea eforturilor politice și constituționale care trebuie să se intensifice. Avizul Comisiei prin, privind candidatura pentru aderare ar trebui să ofere piste analizând compatibilitatea cadrului juridic al țării cu achiul. Apoi, compromisurile se referă la necesitatea de a adopta un noi set de reforme uh, care să privească către Uniunea Europeană după instituirea noilor autorități. Iată, în câteva cuvinte, aceasta este situația. Mulțumesc pentru înțelegere. Am vorbit timp de 8 minute. Mulțumesc. Domnul Tonin Opițul are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Cristian Dan Preda pentru cooperarea sa la acest raport, care în mod tradițional este uh, unul uh, foarte uh, greu. Atunci uh, când am uh, analizat raportul pentru 2018, trebuie să ținem uh, cont de faptul că alegerile au avut loc, chiar dacă Curtea Constituțională uh, a spus că acestea nu se întâmplă, deci în uh, perioada postelectorală, Bosnia-Herzegovina se confruntă în continuare cu o serie de neajunsuri cronice ale întregii arhitecturi a statului. Problema cu reprezentarea uh, popoarelor constituționale care sunt, uh, trebuie să fie ales de popor și apoi situația din păcate nu s-a schimbat și uh, legea electorală trebuie să țină cont că uh, trebuie să se rezolve problemele existente în Bosnia-Herzegovina. Uh, transformarea sistemului Dayton trebuie să se bazeze deci pe uh, statul de drept și subsidiaritate care ar trebui să garanteze reprezentarea uh, egală a indivizilor. drepturile populației neconstituționale sunt uh, consfințite prin recenta uh, decizie a Curții Europene de Justiție. Bosnia-Herzegovina uh, nu pune în aplicare deciziile instanțelor internaționale. Sper că după alegerea Parlamentului anul viitor, vom fi în măsură să discutăm mai aprofundat această politică. Vidul uh, politic uh, actual, dacă rămâne în vigoare, nu poate decât să înrăutățească lucrurile. Anul trecut, din păcate, Bosnia-Herzegovina nu a făcut progrese, mai mult decât atât, uh, țara stagnează în anumite domenii și să sperăm că uh, în noua adunare parlamentară a Bosniei vom găsi un partener mai bun și vom începe în sfârșit să punem în aplicare uh, acordul de uh, asociere. Este singura țară din Balcanii Occidentali care nu are o dimensiune parlamentară în cooperarea noastră. Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul Uh, președintelui grupului de lucru pentru Balcanii uh, Occidentali, domnul Eduard Cucan. Uh, am lăsat în urmă o campanie electorală uh, polarizată. Sperăm că în Bosnia-Herzegovina se va accelera procesul de reformă și se, vor da, uh, se va da atenție priorităților. Uh, Raportul marchează ă, cele mai importante chestiuni cu care se confruntă țara, îmbunătățirea ă, economiei de piață, combaterea ă, corupției, îmbunătățirea libertății și libertății de exprimare a mediei. Referințele la încălcări din cauza imposibilității reprezentanților uh, Bosniei și Herțegovinei de a pune în aplicare. Uh, sunt de asemenea uh, și hotărârile zornici, sedificii sunt obligații serioase pe care țara trebuie să le aibă în vedere. Ultima remarcă se referă la lăudarea acelor indivizi care au încercat să depășească divizarea Uh, religioasă și cei care uh, acționează în mod serios. Și o să iau un singur exemplu. Aș vrea să uh, vorbesc de studenții, elevii de liceu dintr-o localitate care sunt un exemplu de activism. Protestele din Bania Luca în ceea ce privește Draghicevici trebuie de asemenea menționate. Cred că trebuie să lăudăm pe cei care luptă pentru libertatea de exprimare împotriva discursului generat de ură, uh, ura um, față de alte culte religioase și să uh, propovăduim uh, incluziunea. Aș vrea să spun că Bosnia-Herzegovina va deveni în felul acesta o țară modernă, civică și pun accent pe civică, și nu pe diviziuni de ordin etnic. Mulțumesc, domnule Cucan. Domnul Papadakis are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule Cucan. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc raportorului. A preluat multe din amendamentele noastre și a ajuns la Uh, compromisuri viabile, mai ales în ceea ce privește dimensiunea socială, care constituie o prioritate în orice abordare a Uniunii Europene atunci când uh, vorbim de aderare. Într-adevăr, este important cadrul legislativ din uh, Bosnia trebuie să fie adaptat, ținând cont de toate interesele tuturor grupurilor uh, interesate, cu un efect pozitiv în viața de zi cu zi a cetățenilor din Bosnia și Herțegovina, oferind locuri de muncă, precum și uh, protecție pentru grupurile uh, mai vulnerabile ale societății. Cred că este important ca societatea civilă să fie inclusă în tot acest proces. Aceștia trebuie să creadă într-un viitor uh, mai luminos pentru ei. Sunt uh, două mici schimbări la amendamentele de compromis 10 și 23, precum și 172, însă nu am să intru în detalii pentru că uh, o să le trimit domnului uh, Preda. Noi, Parlamentul European, trebuie să arătăm tot mai mult că există o perspectivă europeană pentru Bosnia și Herțegovina. În felul acesta îi vom ajuta în gestionarea, dacă vreți, politică a țărilor. Toți vor avea libertatea să își promoveze interesele și uh, să practice uh, religia uh, lor. Cadrul de reglementare este în conformitate cu achiul comunitar. Aceasta este ținta noastră. Trebuie să aibă loc schimbări constituționale pentru a atinge acest obiectiv. Trebuie să participăm la crearea unei mentalități diferite, a unei culturi politice diferite, de înțelegere reciprocă cu uh, schimbări economice care vor fi urmate de progrese uh, în uh, apropierea de uh, Uniunea Europeană atunci când e vorba de uh, drepturi sociale și combaterea unor stereotipuri care există în aceste comunități. În concluzie, aș vrea să spun că noi, Parlamentul European, avem acum un rol și mai important. Datorăm Bosniei-Herzegovinei să continuăm aceste eforturi. Mulțumesc, domnule Papadakis. Domnul Radici. Ja bih htio zahvaliti Mulțumesc, domnule Cucan. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului Preda pentru acest raport uh, coerent și pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o. Aș vrea foarte pe scurt să uh, discut aici despre aspectele constituționale pentru că s-a cerut de mai multe ori să se facă schimbări constituționale și nu este prima oară când se întâmplă. Cred că trebuie să facem mai mult decât să facem doar apeluri la astfel de schimbări constituționale. Însă, din păcate, nu dispunem de alte mecanisme. Schimbările constituționale ar putea aduce și schimbări în acordul de la Dayton, dar asta este mai degrabă o, natură, o chestiune de natură politică. Implementarea sentințelor date în ceea ce privește diversele cauze uh, pe rol și cauza Lubici sau chestiunile constituționale pentru a permite cetățenilor să participe în procesul electoral și așa mai departe. Însă, pe lângă aceste trei sentințe importante, mai sunt uh, câteva zeci de alte sentințe ale uh, Curții Constituționale din Bosnia-Herzegovina care nu au fost implementate. Bosnia-Herzegovina are patru sisteme juridice în paralel care nu sunt armonizate între ele și de multe ori chiar intră în contradicție între ele. Așa asta pe lângă vulnerabilitatea sistemului de justiție și problema independenței sale, toate acestea conturează o problemă și mai mare. aceste contradicții inerente sistemului de justiție, pentru care e nevoie de o acțiune din partea noastră pe viitor pentru că aceasta scade și încrederea cetățenilor față de acest sistem și îl face să fie incoerent, ducând de asemenea și la creșterea tensiunilor interetnice în Bosnia. Cred de aceea că pentru cei care consideră că acordul de la Dayton s-ar putea schimba pe viitor, cred că ar trebui să le spunem că mai degrabă uh, ar trebui să ne centrăm pe o armonizare a acestui uh, sistem juridic pentru că el să fie mai coerent și, pe de altă parte, să se implementeze sentințele date de instanțe. Aceasta va crește încrederea cetățenilor și funcționarea la nivel global a statului. Mulțumesc, domnul Belder. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îi mulțumesc domnului Preda. Săptămâna trecută am avut, a avut loc o discuție a raportorilor din umbră. și am ascultat intervențiile din această dimineață și trebuie să mă gândesc la anii 90, când eu eram jurnalist. Eram jurnalist de război în regiune. Situația de atunci era teribilă. Numeroase victime. Îmi amintesc de Slovenca Draculiț. care spunea că el se consideră în primul rând a fi croat. Este important să facem tot ceea ce putem să ne asigurăm că putem pregăti un viitor pentru acest stat. Thank you very much. Now I give it floor to Mulțumesc. Și acum, doamna Zofco. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc pentru uh, această abordare uh, bună pe care o aveți față de viitorul Bosniei Herțegovinei. Am fost ambasador uh, mult timp și îmi doresc și eu uh, tot ce e bun pentru această țară care încearcă să facă eforturi. Recent, primul ministru al nostru la Consiliu a abordat această temă a Bosniei Herțegovinei și a spus că spiritul acordului de la Dayton a fost încălcat și că trebuie să încercăm să găsim o soluție pentru toate crizele care au apărut. Acest lucru s-a întâmplat uh, chiar luna, luna aceasta când s-a discutat la Consiliul de Afaceri Externe. Cred că primul nostru ministru, domnul Plencovici, care prezida uh, aceste ședințe înainte, cred că a înțeles foarte bine care este principala problemă și care este cauza la rădăcină. Pentru că Eh, avem o comunitate croată eh, puternică în Bosnia-Herzegovina, 400.000 eh, de cetățeni UE care se află în Bosnia-Herzegovina și pe care încercăm să-i menținem acolo. Încercăm să menținem pacea și securitatea în regiune și la frontieră. Parlamentul a adoptat patru rezoluție prin care oferau o cale de mijloc între cele două extreme, separatism și uh, contrarul său. Am încercat să analizăm aceste rezoluții, am votat la plenară și încercăm să uh, rugăm Comisia Europeană să implementeze aceste rezoluții, pentru că altfel nu știu ce facem de fapt aici, să găsim noi soluții, pentru că trebuie să fim uh, realiști. Soluțiile europene adevărate sunt cele de tip federalist, care sunt valabile și pentru Bosnia-Herzegovina și, pe de altă parte, respectarea deciziilor constituționale și acordului de la Dayton până când acesta va fi schimbat. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai văd pe nimeni care dorește să ia cuvântul, așa că am să dau cuvântul do doamnei Nica, care este șef de unitate la Diginier. Vă rog, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc pentru raportul domnului Preda, care reflectă foarte bine și evaluarea făcută de comisie, așa cum s-a reflectat în raportul publicat în luna aprilie acestui an. Din acest raport și din raportul nostru se vede clar că Bosnia-Herzegovina se va confrunta cu anumite provocări, pe calea integrării europene. Comisia este pregătită să susțină Bosnia-Herzegovina și mai uh, specific pregătim acum uh, un aviz în legătură cu uh, aplicația Bosniei-Herzegovinei pentru aderare toate acestea pentru a susține uh, țara pe calea europeană. Avizul dat în legătură cu sistemul legal și constituțional uh, se referă și la faptul că nu se respectă achiul comunitar. De aceea, autoritățile și liderii politici din țară trebuie să găsească soluții pentru a rezolva aceste două probleme. Însă e clar că liderii politici uh, a, au cerut uh, această decizie, doresc uh, să ceară statutul de țară candidat și dacă e nevoie de mai multe ajustări pentru a respecta standardele și criteriile necesare în sistemul instituțional actual, e clar că acesta trebuie să se adapteze noilor criterii. Din punctul nostru de vedere, ceea ce este important este să se înființeze cât mai repede cu putință instituțiile necesare pentru a conduce reformele de care e nevoie. Discutăm cu liderii politici, deocamdată se centrează pe reformele socioeconomice, după care vor urma celelalte reforme necesare. Comisia este pregătită să susțină această țară în întregul proces și să o ajute să găsească soluții care să respecte achiul comunitar. Acesta este, de fapt, rolul nostru și, bineînțeles, să așteptăm să lucrăm alături de toate instituțiile europene pentru a merge mai departe. Bineînțeles, Parlamentul European joacă un rol important și îl va juca și pe viitor și vom fi alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu aș da acum cuvântul raportorului pentru a trage concluziile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și colegilor pentru intervenții. Foarte pe scurt, câteva comentarii. În ceea ce privește ACPC-ul, uh, care a fost uh, menționat de domnul Pițula, cred că acest uh, acord este esențial. Dacă noul Parlament va face ca înainte, și anume să blocheze această formare a ACPC, cred că aceasta înseamnă să dăm un pas înapoi față de cererea Bosniei-Herzegovinei de a deveni țară candidat. Trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea. Pe de altă parte, domnule președinte, m-am bucurat uh, să aud comentariul dumneavoastră legat de diviziunea etnică și uh, discursul de incitare la ură. Din păcate, cunoaștem asta și în alte state membre din regiune, însă diferența este că în Bosnia-Herzegovina există și o memorie istorică a războiului care este gestionată oarecum haotic și care creează tot felul de tensiuni. Un comentariu și legat de spusele doamnei Zofco, mesajul nostru. Dânsa a menționat foarte bine ce s-a întâmplat la Consiliu și abordarea domnului Plencovici, însă mesajele sunt aceleași uh, și din partea noastră și a Consiliului, deci uh, nevoia de înființare a autorității, agenda de reforme și schimbări, uh, schimbarea legii electorale. Însă pentru asta bosniacii trebuie să ajungă la un acord. Nu avem alte soluții nu putem aștepta uh, un alt mediator să intervină, pentru că avem și alte lucruri de făcut. Vă mulțumesc încă o dată și uh, ne vom regăsi la vot. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu aceasta se încheie acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la dezbatere și acum următoarele două puncte se referă la Afganistan. Vom avea o dezbatere comună. 26. Acordul de cooperare și parteneriat și dezvoltare între UE și Republica Islamică a Afganistanului. 27 acord de cooperare, parteneriat și dezvoltare între UE și Afganistan. Câteva cuvinte pentru început. Afganistanul a trecut prin mai multe conflicte armate în ultimele patru decenii. Ca o Demonstrația legăturilor din ce în ce mai profunde și de solidaritate și angajamentului clar de dezvoltare a Afganistanului, UE a negociat un acord de cooperare și parteneriat uh, cu această țară semnat pe 18 februarie 2017. Acesta a intrat în vigoare în mod provizoriu și parțial la 1 decembrie 2017 și procesul de ratificare din partea statelor membre și a Parlamentului este în curs. Comisia noastră a decis să deschidă două proceduri în paralel. În primul rând, o rezoluție legislativă în ceea ce privește procedura de aviz conform și o altă rezoluție însoțitoare care permite Parlamentului să-și exprime poziția față de relațiile între UE și Afganistan. Deve și Inta, de asemenea, vor avea vize. Și acum aș da cuvântul raportorului, doamna Fotiga. Am înțeles că nu a putut veni astăzi. Îl văd însă pe domnul Giambatski, care o va înlocui. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Intervin astăzi în numele doamnei Fotiga, care este raportor și își cere scuze pentru că nu a putut veni astăzi din motive de sănătate. Dânsa mi-a cerut să îi prezint avizul. Au trecut aproape 5 ani de la începutul perioade de tranziție și de transformare a Afganistanului în 2014, care a început cu forțele de menținere a păcii internaționale. Mai sunt multe provocări din punctul de vedere al societății, uh, al securității și vorbim practic de probleme foarte grave o creștere economică scăzută, un șomaj ridicat, multe persoane strămutate intern din cauza conflictelor în curs și numeroase alte probleme care bântuie țara. Conflictul afectează în continuare cetățenii de acolo care se confruntă zilnic cu atacurile teroriste. Alegerile parlamentare și uh, viitoarele alegeri prezidențiale sunt esențiale pentru a da dovadă de unitate în uh, vederea unui proces de stabilitate și securitate pentru țară. Acest lucru va fi posibil însă doar dacă se fac uh, eforturi comune la nivel micro, local și macro, deci la nivel internațional. În vederea acestui acord, trebuie să spun că este absolut esențial ca Uniunea Europeană să fie recunoscută ca un partener esențial al Afganistanului. Câteva recomandări acum pe care le-am putea face la nivelul UE. E nevoie de un cadru legal pentru relațiile între UE și Afganistan, pentru a susține securitatea și trainingul proactiv pentru combaterea terorismului. De asemenea, o susținere a construirii de capacități și a tuturor uh, capacităților în sfera economică și socială. Raportul reflectă principalele provocări cu care se confruntă Afganistanul la ora actuală și prezintă o serie de recomandări, de acțiuni în cadrul cărora ne-am putea implica. De exemplu, susținerea unei noi politici guvernamentale, lupta împotriva uh, producției de droguri și a furnizării de droguri, și așa mai departe. De asemenea, uh, formarea și pregătirea forțelor uh, locale de securitate, susținerea procesului de pace, implicând uh, oamenii de la fața locului. Din păcate, mai sunt multe chestiuni care au rămas deschise în acest aviz la care va trebui să găsim răspunsuri. După uh, conferința din 30 noiembrie din Afganistan, e foarte important să se modifice și să se găsească răspunsuri la aceste chestiuni. Doamna Fotiga așteaptă să coopereze cu toți colegii și cu raportorii din umbră și așteaptă propunerile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul vorbitorilor și, în primul rând, domnul Danjean. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu uh, interpretarea în franceză, au fost probleme pentru că trupele uh, nu sunt de la ONU, ci de la NATO. După cum am văzut în raportul doamnei Fotiga, nu sunt uh, multe lucruri de schimbat în acest text, însă e nevoie de o constatare lucidă asupra situației actuale nu trebuie să ne învârtim în jurul cozii, trebuie să spunem lucrurile cu claritate. Eu am fost într-un panel uh, la o subcomisie prezidată de doamna Fotiga, unde au fost invitați uh, mulți experți, între ghilimele, care ne spuneau că lucrurile se vor îmbunătăți pentru că dacă talibanii dădeau uh, impresia că de fapt sunt puternici, asta era pentru că erau pe sfârșite. Dar asta ni se spune de 10 ani de zile, că dacă sunt atât de activi și produc atâtea atentate, e pentru că sunt spre sfârșitul puterilor. Nu e așa. Talibanii controlează o parte importantă a teritoriului din Afganistan față de obiectivele pe care le-am fixat acum. Bineînțeles că dorim să promovăm uh, democrația, statul de drept, uh, lupta împotriva corupției, uh, să luptăm pentru prosperitate și așa mai departe. Sunt obiective fantastice din 2001 încoace, dar de-a dreptul chimerice. Deci ar trebui să reafirmăm susținerea noastră față de Afganistan rămânând uh, cu picioarele pe pământ față de obiectivele pe care le putem atinge. Și cred că e nevoie și de oarecare condiționalitate. Nu sunt convins că omologii noștri afgani dau întotdeauna dovadă de voința necesară pentru a atinge aceste obiective comune, fie că e vorba de lupta împotriva corupției, a traficului uh, de droguri, în special în acest ultim caz așa cum se arată în raport, deși trebuie să spun uh, că se utilizează expresii destul de eufemiste în acest caz, uh, rolul țărilor vecine, pentru că uh, țările vecine se pare că nu întotdeauna sunt de acord cu acest obiectiv al unei țări stabile și prospere și cred că ar trebui să um, își asume responsabilitatea o parte dintre aceste țări față de instabilitatea din Afganistan și problemele de acolo. Există o altă parte importantă, procesul de pace, care este destul de fragil și preliminar. Ce se întâmplă în acest caz? În primul rând, nu cred că putem pune pe toată lumea de aceeași parte, clasificându-i uh, ca talibanii sau grupări teroriste. Dacă talibanii sunt recunoscuți ca parteneri uh, valabili pentru procesul de pace, uh, nu e același lucru cu o grupare teroristă care nu este inclusă în procesul de pace și care nu este chemată la masa negocierilor. Deci cred că dacă punem totul în același coș, nu ne ajută foarte mult și o a doua chestiune față de procesul de pace este angajamentul pentru menținerea trupelor străine pentru a însoți acest proces de pace. Eu nu știu dacă asta va fi rezultatul unui eventual acord de pace și formula găsită pentru menținerea pe termen lung a unor trupe de menținere a păcii cred că trebuie să fie una mai prudentă, mai ales dacă ne gândim și la uh, poziția noastră ca stat uh, care contribuie la aceste trupe. Situația este destul de rea. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Pițula din partea SJD. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc vorbesc în numele domnului Frunzulică. To congratulate Madame Fotig Aș dori să o felicit pe doamna Fotiga pentru munca excelentă făcută. Într-adevăr, CAPD-ul reafirmă angajamentele Uniunii Europene pentru a consolida cooperarea politică și economică pe diferite subiecte, cum ar fi migrație, sănătate, dezvoltare rurală, educație, tehnologie de asemenea și acțiuni de combatere a corupției, a spălării de bani și a finanțării teroriste, criminalității organizate, traficului de narcotice. V-aș atrage atenția asupra unor chestiuni importante. Există aproximativ 10 milioane de oameni care au acces limitat sau nu au acces la servicii de sănătate esențială. E nevoie de sprijin pentru guvernul afgan astfel încât să fie consolidate aceste aspecte de sănătate. Trebuie să ne asigurăm că există îngrijiri de sănătate pentru persoanele vulnerabile, femei, copii, fete și de asemenea trebuie să ținem cont și de sănătatea mentală. În țară s-a înregistrat o creștere slabă din 2014 cu o retragere a forțelor de securitate internațională și reduceri în granturile internaționale, iar situația securității este și ea mai precară. Cât despre acest proiect de raport, cum spuneam mai devreme, e o bază bună pentru munca viitoare, deși există anumite aspecte care consider că sunt necesare, trebuie completate pentru a adăuga mai multă substanță. De exemplu, în legătură cu țările învecinate și rolul negativ pe care îl joacă în Afganistan. Trebuie să punem accentul pe condiționalități și dialogul cu talibanii, în același timp să continuăm să depunem eforturi, să luptăm împotriva traficului de narcotice care îi ajută pe talibani și pe diferiții șefi care acționează în uh, stat. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare o cooperare pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Petras Austrevicius din partea ALDE, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări doamnei Fotiga pentru munca într-adevăr excelentă la acest raport. Acest raport este o bază bună pentru următoarea noastră muncă. Considerăm că acest acord de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea e important în acest cadru legislativ. E important pentru viitoarele relații UE-Afganistan și acest lucru s-a oglindit foarte bine în textul prezentat de Ana Fotiga. Mă bucur să constat că Totul corespunde și cu concluziile Consiliului din data de 19 decembrie din acest an. Sunt acord, de acord cu cele spuse de domnul Danjon cu privire la procesul de pace, astfel încât să existe o situație stabilă în Afganistan. Trebuie să fim precauți. Sunt convins de acest fapt. Trebuie să discutăm cu partenerii și cu vecinii. Aceasta este singura soluție pe care o avem pentru o situație uh, stabilă în Afganistan pe termen lung. Trebuie să colaborăm cu toți aceștia, altfel va fi foarte greu să ajungem la un acord de pace în Afganistan. Ținând cont de toate acestea, stimați colegi, eu voi uh, îmbogăți textul Anei Fontiga prin intermediul unor amendamente. În primul rând, cred că ar trebui să includem mai mult securitatea și dezvoltarea și legătura dintre acestea. Apoi, precondițiile pentru dezvoltarea statului să includă elemente cum ar fi instituții democratice, dezvoltare rurală, combaterea sărăciei și dezvoltarea umană. Toate acestea trebuie să fie priorități. În al doilea rând, dimensiunea regională. Aceasta este prezentă Aș propune niște amendamente legate de interconectivitatea regională. După cum știm, țările din uh, centrul Asiei au proiecte de cooperare pentru a construi infrastructură regională, proiecte de infrastructură regională uriașe. Cred că e un element care ar trebui să se oglindească în textul nostru. Cât despre fondurile UE, cred că ar trebui să existe mai multă transparență la resursele din partea UE spre Afganistan. Uniunea Europeană e principalul donator cu 200 de milioane de euro pe an doar din fondurile Uniunii Europene, ca să nu mai vorbim de contribuțiile pe care le au statele membre aș sugera să se includă o evaluare mai aprofundată a alegerilor parlamentare recente, cele care au avut loc la data de 27 octombrie. Rezulta- rezultatele nu au fost încă publicate, nu au uh, obligativitate juridică, însă cred că trebuie să fie reflectate în text. Alte subiecte uh, care pot apărea în amendamentele mele o condamnare a creșterii violenței exercitate de talibani, apoi drepturile femeilor, traficul de narcotice care a fost deja discutat aici, apoi resurse care ar mai putea fi exploatate în Afganistan, resurse importante pentru economia Afganistanului, resurse care să fie folosite într-o modalitate prietenoasă cu mediul. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu doamna Ana Fotiga, cum am făcut-o și pe alte dosare și cred că următorul text pe care îl vom discuta va fi minunat. Mulțumim. Acum, din partea verzilor, doamna Valero. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba suedeză. Voiam să discut elemente care nu apar în textul doamnei Fotiga. Știm că situația din Afganistan e o situație foarte proastă și nu se îmbunătățește. Pentru început se folosește acest, acest termen, way forward, calea de urmat și intervine aici și migrația. Aici aș pune eu accentul. Există mulți migranți din Afganistan care vin la noi, vin și în alte state membre. Uh, și de aceea avem o sarcină comună. Vorbim de politica de migrație și politica externă. Există un ministru pentru migrație afgan și acesta la televiziunea suedeză a spus următoarele – nu ar trebui să trimitem migranții afgani înapoi, pentru că acolo ei nu ar fi în siguranță. Organizațiile pentru drepturile copilului ne vorbeau despre 350 de tineri care au fost trimiși înapoi în Afganistan, tineri din Norvegia și din Germania care au fost afgani care au fost trimiți înapoi. și apoi au fost preluați de talibani și de criminalitate organizată. Încercăm să negociem un acord de returnare cu Afganistanul, însă ar trebui și să solicităm și următorul fapt și cei care au fugit din Iran să fie reprimiți și am putea, fi vorbi de, am putea vorbi de milioane de oameni. De multe ori am spus că Afganistanul nu poate să își reprimească toți refugiații, ar fi mult prea mulți. Tocmai de aceea eu consider că noi avem o mare responsabilitate. Nu au venit atât de mulți în Europa și trebuie să vedem ce fel de probleme există în acest stat și să fim foarte atenți în ceea ce privește returnările cât despre conflictele interne care există între diferitele grupuri de acolo. Și acesta e un subiect. Afganistanul nu e un stat uh, bine conturat, nu putem să îi trimitem, să trimitem pe oricine oriunde înapoi. Cei mai expuși sunt uh, minoritățile șiite. În Afganistan există diferite grupuri și trebuie să fim foarte atenți la situația de acolo. Nu vorbim doar despre intervenții militare, e nevoie de angajament civil, vorbim de ajutorul pentru dezvoltare care este oferit statului. Tinerii trebuie să aibă o șansă și nu doar să aleagă să fie de partea talibanilor sau să fugă. Sunt multe subiecte care trebuie să apară în raport și voi depune amendamente în acest sens. Mulțumim. Urmează doamna Lözing din partea GUE, vă rog. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru acest raport. Cred că e bine că se vorbește de consolidarea rolului femeilor, egalitatea între sexe, combaterea sărăciei, recuno- recunoașterea obiectivelor de dezvoltare, parteneriatul, dialogul și colaborarea. Toate aceste elemente apar în raport. Eu nu văd problemele, tocmai ca domnul Danjon. Aceste obiective ar fi duble obiective. Uh, Nu putem să obținem toate rezultatele într-un timp previzibil. Întrebarea mea are de-a face cu măsurile care apar în raport. Dacă aceste măsuri sunt pașii corecți, astfel încât să ne apropiem de obiectivele propuse. De exemplu, rolului sectorului privat în legătură cu sectorul public cum este evidențiat acest rol, de exemplu în articolul 18. Investițiile directe licitații cu investitori direcți din UE, Afganistan, părțile contractate, contractante care ar putea să joace un rol important și în sectorul privat. În proiectul de raport, în articolul 37. Cel cu privire la resursele naturale. În sectorul mineritului, unde e nevoie de mai multă transparență și trebuie să existe cadrul necesar pentru investiții străine directe. Apoi, eliminarea obstacolelor în ceea ce privește resursele naturale. Sunt toate aceste măsuri care uh, se regăsesc și în cooperarea cu alte state. Avem experiență în aceste domenii, o experiență care nu e bună. Astfel de orientări nu au dus la îmbunătățiri în societăți. Din potrivă, am putea spune că efectul a fost contrar. E nevoie de programe publice și investiții publice care să fie făcute. Noi ne dorim ca resursele naturale să fie folosite astfel încât ele să fie în primul rând în beneficiul populației afgane. Experiențele după atâția ani de experiențe de, de intervenții militare în regiune S-a vorbit despre acest fapt, situația e una dezastruoasă, intervențiile militare, prezența trupelor NATO, noi suntem de părere că acestea sunt, aceste prezențe sunt o parte a problemei mai degrabă și nu o cale spre pace și securitate. ca doamna Valero, care a discutat în detalii despre, în detaliu despre anumite aspecte cu care sunt de acord, în articolul 28, acordul de colaborare pe migrație. Colega noastră ne vorbea despre acesta. Eu aș mai spune doar că obiectivul e un acord pentru returnare care să fie încheiat legat și de acordul pentru și ajutorul pentru dezvoltare. Nu voi intra în detalii, ne-a spus mai multe doamna Valero, însă eu cred că e lipsit de responsabilitate să trimitem refugiații în înapoi în acest stat. Din perspectiva noastră vreau să spun că ajutorul de dezvoltare nu trebuie să fie legat de colaborarea în domeniul migrației și vom încerca să facem tot ce putem astfel încât să existe o gestionare a fluxurilor uh, migraționale, dar fără să fie făcută această legătură cu returnările. Iar amendamentele noastre vor merge în această direcție. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Mulțumesc, domnule președinte. Cred că o colega noastră, doamna Fotiga, poate să fie lăudată pentru acest raport care e echilibrat. Eu voi face doar câteva observații. O primă observație cu... Am auzit și lucrurile negative, dar trebuie să subliniem și participarea la alegeri. Chiar dacă aceste alegeri nu sunt perfecte, trebuie să spunem că în Afganistan e nevoie de mult curaj să mergi la alegeri și să votezi. E un lucru care merită să fie subliniat, pentru că poporul, poporul afgan e un popor curajos. Apoi, ce aș mai dori să spun? Continuând cele spuse de Arnaud Danjon, cred că au fost uh, niște lucruri bine documentate și adaptate. Cred că, într-adevăr, există o serie de probleme, printre un, printre care unele de care vorbim mai puțin, și anume relațiile interetnice, multiple etnii de acolo, relațiile care există, ce se întâmplă cu Pakistanul, luptele interetnice care sunt o problemă mare și apoi și guvernul, guvernul care nu controlează o mare parte din regiuni. Problema principală a Afganistanului e în continuare cea în lupta împotriva traficului de narcotice. Traficul de narcotice e un element fundamental fundamental pentru echilibru financiar în Afganistan și nu putem lupta împotriva traficului de narcotice prin declarații. E nevoie de acțiuni, de acțiuni concrete desfășurate pe teren. Singurii bani care le permit sătenilor să, trăia, să, aibă, să trăiască mai bine sunt cei proveniți din traficul de narcotice. Așa că trebuie să vorbim de această problemă și corupția, corupția care e un factor major pentru a înțelege ceea ce se întâmplă în Afganistan. Și aici intervine și nivelul guvernamental, toate dificultățile legate de problemele publice. Trebuie să facem ceva în numele Uniunii Europene și când facem ceva trebuie să fie bine, bine țintit și bine controlat pe teren. Ceea ce mai doresc să spun e că trebuie să ne asigurăm că acțiunile beneficiază populațiile locale. De ani întregi trimitem foarte mulți bani la nivel național, la nivel guvernamental, trimitem acest bani spre marile proiecte de infrastructură. Și dacă vorbim cu cei din Afganistan, ce ne spun aceștia? Ce ne spun femeile? Uh, de ce trebuie să meargă în continuare 10 km pe jos după apă în fiecare dimineață? Rămâne o problemă constantă. Există spitale, însă spitale la care femeile nu au acces sau spitale în care medicii, nici cei de la Doctor Fără Frontiere, nu merg pentru că situația e mult prea periculoasă. Așa că eu cred că trebuie să trecem de acest nivel al marilor declarații la cel al acțiunilor concrete. Cât despre prezența militară pe teren, cred că uh, Într-adevăr, există tot mai puține state care vor fi dispuse să trimită militari pe teren, pentru că atunci când se rămâne timp de mult timp, e o problemă de raportare la populația de acolo, se vorbește de trupe de ocupare, un lucru care nu e bun. Deși acțiunile care există acum sunt de formare pentru forțele afgane, situația nu e rezolvată astfel. Cei care sunt formați sunt apoi recrutați fie de talibani, fie de warlords sau de traficanții de narcotice și fac această trecere de ce? Pentru că nu sunt plătiți și și aici avem o problemă. Deci, pe lângă declarațiile pe care le auzim atât de des, pentru a rezolva problemele din Afganistan trebuie să facem pași concreți și să înțelegem că trebuie să acționăm în primul rând pe teren. Thank you very much. Mulțumesc. Sunt uh, informant că avem un uh, reprezentant al Serviciului de Acțiune Externe. Dacă așa stau lucrurile, uh, reprezentantul are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei AFET pentru acest proiect de raport și proiect de recomandare în ceea ce privește acordul de cooperare cu Afganistanul. Uniunea Europeană își menține angajamentul pe termen lung față de această țară și față de poporul ei și o să fim un partener uh, de încredere în viitor pentru pace, stabilitate și dezvoltare, ținând cont și de faptul că uh, Uh, pacea și un Afganistan prosper sunt importante pentru regiune. Anul trecut uh, am uh, adoptat strategia UE privind Afganistanul, iar cu o săptămână în urmă Consiliul a adoptat concluzii ale Consiliului în care se exprimă intenția fermă de a continua strategia, implementarea strategiei acordul de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea este un instrument juridic, dar este și uh, o piatră unghiulară pentru uh, relațiile UE-Afganistan, care trebuie să meargă la un nivel superior. Uh, aplicarea uh, temporară uh, a implicat începutul unui dialog uh, cu Uh, autorități în diferite domenii de competență. Împărtășim uh, evaluarea din raportul dumneavoastră și împărtășim uh, punctul de vedere exprimat de colegii dumneavoastră astăzi în ședință. Într-adevăr, sunt multe provocări în continuare, dar din partea serviciului nostru și din partea UE vom continua să facem toate eforturile pentru a promova pacea și stabilitatea în țară pentru un proces de pace con, uh, condus uh, de afgani. Uh, ați subliniat că este esențial ca pacea să prevaleze. Peste o săptămână va avea loc următoarea conferință ministerială în Geneva, unde UE va fi prezent și vom uh, uh, vedea progresele făcute de guvernul uh, afgan de la conferința din, la Bruxelles cu doi ani în urmă. Însă este important să lucrăm în continuare în domeniul păcii când vom fi în Geneva cu partenerii internaționali și partenerii afgani afgan vom încerca în continuare să promovăm pacea. Vă vom ține la curent în legătură cu acțiunile noastre și sperăm că Parlamentul va rămâne asociat dialogului nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vreau să uh, întreb uh, raportorul uh, dacă dorește să ia cuvântul și să rezume discuția domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să vă asigur că voi trimite toate părerile dumneavoastră raportorului care va continua să uh, colucreze cu uh, co-raportorul. Încheiem uh, dezbaterea la acest punct de pe ordinea de zi și o să avem un schimb de opinii cu ministrul de externe al Kyrgyzstanului. Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, uh, vom discuta punctul 28, schimb de opinii cu ministrul afacerilor externe din Kirghistan, domnul uh, Aidarbekov Azamatovici. Domnule ministru, este o mare plăcere să vă salutăm prezența în această comisie. Vreau să subliniez faptul că Kirghistanul este uh, una uh, dintre puținele țări democratice din regiune chiar dacă există o serie de neajunsuri. Relațiile între UE și Kyrgyzstan se adâncesc. Uniunea Europeană pregătește o uh, analiză cuprinzătoare a strategiei UE pentru Asia Centrală și are în vedere deja o nouă propunere pentru finanțarea cu asistență în perioada 2021-2027, ceea ce este relevant pentru Kyrgyzstan. În același timp, Uniunea Europeană își sporește cooperarea cu regiunea printr-o nouă generație de acorduri, inclusiv cu țara dumneavoastră. Comisia AFET uh, pregătește o recomandare pentru Consiliu, Comisiu și pentru înaltul reprezentant privind elementele care trebuie să fie cuprinse în aceste acorduri și în legătură cu progresul pe care am dorit să-l constatăm în relațiile noastre pentru a permite acestui Parlament să ratifice acordul de îndată ce acesta va fi semnat. Domnule ministru, o să vă dau uh, cuvântul pentru a ne informa în legătură cu situația din țara dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, bună dimineața, distinși membri ai Parlamentului European. Aș dori să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă adresa Comisiei AFED în cadrul negocierilor în curs între uh, Kirghistan și Uniunea Europeană privind un nou acord de parteneriat și cooperare uh, adâncit. Kirghistanul dă mare atenție cooperării cu UE pe care îl considerăm partenerul nostru important. Republica Kirchiză uh, împărtășește valorile UE bazate pe pluralism, democrație, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Apreciem susținerea uh, constantă a UE pentru uh, reformele democratice din Republica Kirghiză și suntem hotărâți să împlinim rezultatele obținute. Mai bine de 20 de ani, Uh, în uh, cooperarea dintre UE și Kyrgyzstan, mecanismul dialogului a fost uh, creat patru vizite la nivel înalt al președintelui Kirghiz în ultimii cinci ani la instituțiile europene demonstrează angajamentul nostru pentru a dezvolta o cooperare eficientă și strânsă cu Uniunea Europeană. Vizita Uh, președintelui uh, Kirghis, uh, domnul Genbekov, la instituțiile europene în 11 aprilie și 12 aprilie anul acesta. Președintele a, făcut, a avut negocieri cu domnul Tajani și cu alți șefi ai instituțiilor europene privind o gamă largă de probleme ale cooperării bilaterale. Vizita înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și securitate, doamna Mogherini, în uh, noiembrie 2017, a evidențiat sprijinul UE pentru reformele democratice din țara noastră. Domnule președinte, dragi membri ai Comisiei, Kirghistanul uh, face progrese în continuare ca un stat de drept uh, și democratic. Acest lucru a fost demo demonstrat de alegerile parlamentare transparente din octombrie 2015. Pe 11 decembrie 2016 a avut loc un referendum privind adoptarea legii privind Republica Kirghiz uh, pentru amendarea uh, Constituției, care a pus uh, bazele tranziției de la o o formă de guvernare prezidențial-parlamentară la una parlamentar-prezidențiale. Uh, alegerile din uh, Kirghistan au demonstrat trecerea puterii în uh, liniște de la un președinte, de la, un președinte la altul. Vrem să avem, am avut alegeri prezidențiale transparente, ale căror rezultate au fost recunoscute de comunitatea internațională. Am adoptat recent o strategie națională de dezvoltare pentru 2018 2040. Definirea uh, liniilor directoare de dezvoltare pe o perioadă îndelungată, uh, această strategie uh, proiectează imaginea uh, țării noastre care dorește să atingă obiectivele de dezvoltare politică, socială și economică și de asemenea definește uh, prioritățile și pașii de mijloc pentru a uh, ajunge la îndeplinirea acestei strategii. Distinși membrii ce, uh, în uh, cei 22 de ani care au trecut, uh, cooperar, parteneriatul, acordul de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană a jucat un rol important în ridicarea nivelului de cooperare bilaterală. Adoptarea Uh, preferințelor uh, comerciale și stabilirea de mecanisme pentru dialogul politic în uh, chestiuni de interes reciproc, dezvoltarea relațiilor în domeniul securității externe, afacerilor interne și justiției, educației și culturii Republica Kirghiza apreciază angajamentul UE de a purta un dialog și de a coopera de la adoptarea mandatului și a lansării uh, negocierilor pentru un nou proiect uh, de uh, acord de parteneriat și cooperare adâncită între UE și Kirghistan. Ne exprimăm recunoștința pentru eforturile delegației UE care a încercat să găsească soluții reciproc acceptabile pentru ambele părți și finalizarea cu succes a negocierilor. În perioada uh, vizitei uh, făcută de președintele Jean Pekov uh, în, uh, la Bruxelles în aprilie anul acesta, s-a hotărât să uh, se continue această activitate pentru dezvoltarea unui nou acord de parteneriat și cooperare adâncită. Uh, acest lucru a apărut în funcție de noua situație din lume. Tendințele comerciale, politica externă, și principalele articole din acest acord de parteneriat și cooperare între Republica Cherchiză din 9 februarie 1995 și noul uh, nivel de cooperare cu Republica uh, Cherchiză. Am avut o nouă uh, rundă de negocieri în uh, decembrie 2017. Până acum a fost finalizată cea de-a cincea rundă de negocieri. Din noiembrie 2018, trei uh, echipe simetrice de negociare uh, lucrează activ și au obținut următoarele rezultate. La prima uh, echipă, uh, dialogul politic și reforme, delegațiile au desfășurat o activitate cunată de succes și au convenit uh, pe mai bine de 90% din textul uh, de competența sa. Sunt uh, diferite dispoziții în care organele de stat ale Kirghistanului au poziții semnificative. E vorba de Curtea Haga, conferința de la Haga privind dreptul comercial privat, Tribunalul Internațional Penal și cooperarea uh, în comitete. În ceea ce privește Tribunalul Penal uh, Internațional, a fost uh, semnat uh, uh, statutul în 1998, dar nu l-a ratificat și nu a și-a asumat uh, obligațiile din acest document. Uh, o, greutăți de uh, ratificare sunt legate de faptul că acest statut este un tratut, statut internațional în care orice rezerve sunt interzise, ceea ce înseamnă o acceptare strictă a tuturor prescripțiilor uh, din acest statut. Alte uh, dispoziții din statut contrazic uh, regulile constituționale ale Kirghistanului. De aceea este nevoie de uh, o analiză aprofundată a organizației organismelor competente uh, chirchize pentru a atenua uh, aceste diferențe. În ceea ce privește dreptul privat internațional, uh, Republica Kirghiză nu este membră. Experții kirghizi încearcă să finalizeze pozițiile pe această temă. În ceea ce privește readmisia, suntem în faza de consultări internă cu organismele de stat kirghize. La cea de-a treia uh, echipă, uh, cooperarea sectorială, părțile au convenit asupra uh, 90% din text care se referă la competența sa. Unul dintre punctele controversate uh, majore este problema convergenței, armonizarea uh, legislației naționale cu uh, legislația UE. Pentru UE, această uh, chestiune este de mare importanță și este considerată ca una dintre bazele pentru cooperarea ulterioară dintre părți. Uh, capitolele uh, protecția consumatorului și coordonarea informațiilor pentru consumatori și alte uh, capitole uh, cooperare regională, cooperarea transfrontalieră trebuie să fie convenită. În a doua echipă Uh, chestiuni comerciale și corelate, o serie de chestiuni rămân necoordonate din cauza uh, pozițiilor pe care le au o serie de organisme de stat din Kirgistan. Următoarele capitole sunt uh, în discuție proprietatea intelectuală, achizițiile publice, uh, comerțul cu bunuri, măsuri de protecție, măsuri tehnice, uh, rezolvarea litigiilor comerciale, uh, servicii și investiții pentru care sunt nevoie discuții uh, în continuare. Republica Chirchiză, în mod responsabil, îndeplinește toate obligațiile uh, care revin din acordurile internaționale. Vreau să spun că Republica Chirchiză are obligații în cadrul uh, participării la organizațiile regionale și internaționale, mai ales uh, Uniunea Economică Eurasiatică. Există riscul de uh, uh, disparități între uh, obligațiile pe care le avem uh, în această Uniune și uh, previziunile și uh, dispozițiile Uniunii Europene. Sunt contradicții pe următoarele teme, trei direcții. Uh, good, uh, bunurile recurente, indicațiile geografice, proprietatea intelectuală. Domnule președinte, distinși membri ai uh, comisiei, uh, ne interesează dezvoltarea în continuare a cooperării interparlamentare cu Uniunea Europeană. Salutăm cooperarea activă cu Parlamentul European, cu delegația pentru Asia Centrală și Mongolia, uh, președată de doamna Griveta Igulea cooperarea între Republica Chirchiză și Uniunea Europeană arată uh, semne bune de dezvoltare a relațiilor bilaterale și schimbul de bune practici și experiență uh, în viața parlamentară. Aș vrea să uh, subliniez că în cadrul cooperării interparlamentare cu instituțiile europene, Republica Chirchiză dă o atenție mare dezvoltării unor contacte cu uh, Consiliul Europei și cu adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Uh, având un uh, statut de partener pentru uh, democrație în 2014, a avut loc un eveniment important în Republica Chirchiză în acest sens. Ne interesează să profităm de împrejurările date de acest statut pe care l-am obținut în munca noastră legislativă. Republica Chirchiză este singura țară în Asia Centrală cu un sistem parlamentar și parcurge uh, cu succes uh, transformările uh, democratice. Credem că eforturile noastre merită să fie susținute de Parlamentul European și de Uniunea Europeană în ansamblul său. Apreciem în mod deosebit grantul și asistența tehnică dată Republicii Chirchize. Credem în implementarea cu succes a programului de indicator multianual pentru Republica Chirchiză pentru perioada 2014-2020 și programul indicativ uh, pentru Asia Centrală pentru perioada 2014-2020. Uh, uh, programele de susținere a bugetului în statul de drept, educație, dezvoltarea rurală integrată joacă un rol important pentru Kirghizistan. Rezultate semnificative au fost obținute, mai ales în educație și sistemul de alegeri reformare acestuia. Este necesar să continuăm susținerea reformei sistemului electoral, să ținem cont de viitoarele alegeri parlamentare din Republica Kirghiză și uh, reformarea sistemului uh, judiciar și al forțelor de ordine. De asemenea, lucrăm la implementarea uh, unui proiect uh, suplimentar pentru a oferi apă potabilă uh, zonelor rurale din Republica uh, Chircanei Nemtazasu. Este extrem de relevant, mai ales în corelare cu anunțul făcut de președintele uh, ca anul 2018 să fie anul dezvoltării regionale în Kirghizistan. Având în vedere finalizarea termenilor din uh, programul uh, indicativ multianual până în 2020 și programul de Uh, parteneriat și cooperare pentru dezvoltare cu Uniunea Europeană. Vrem să dezvoltăm uh, un astfel de program pentru perioada 2021-2027. Acesta va fi elaborat uh, anul viitor. Vom identifica prioritățile ținând cont de implementarea programului anterior în conformitate cu Uh, dezvoltarea uh, strategiei 2014-2040 uh, noi desfășurăm activități pentru monitorizarea implementării programelor și proiectelor UE în Kirghistan. Dragi membri ai Comisiei, Republica Kirghiză salută dezvoltarea unei noi strategii pentru Asia Centrală care va fi a Uh, aproba, va fi adoptată la anul viitor, în 2019. Am luat notă cu satisfacție că în ultimii ani a avut loc un uh, dialog uh, constructiv între țările din regiunea noastră și Uniunea Europeană în domenii cheie ale strategiei, cum ar fi securitatea, statul de drept, educația, mediul și ap, resursele de apă, cooperarea. Republica Kirchiză susține Uniunea Europeană platforma de cooperare UE uh, Asia Centrală. Mâine, uh, noiembrie 23, uh, va avea loc o întâlnire a ministrilor afacerilor externe din Asia Centrală, prezidată de doamna Mogherini. Aceasta va promova dialogul Ultimul dialog a avut loc în iulie 2018 în Ashgabat. Având, uh, vreau să-mi exprim uh, recunoștința pentru Uniunea Europeană, pentru sprijinul dat în uh, rezolvarea problemei explorării uraniului în Asia Centrală a fost organizat pe 27 septembrie 2018 în New York un eveniment la nivel înalt în uh, ceea ce privește uh, exploatarea uh, uraniului. Uh, pe 8 noiembrie anul acesta a fost organizată o uh, conferință a donatorilor de Uniunea Europeană și de BERD în Londra. Pe timpul acestei conferințe am atras resurse financiare suplimentare pentru remedierea de mediu pentru Asia uh, Centrală, uh, instrument instituit de BERT pentru a ajuta la uh, rezolvarea problemei explorării uraniului în Asia Centrală. Kirghistanul propune să adopte o nouă rezoluție ONU privind rolul comunității internaționale în prevenirea amenințării radiației în Asia Centrală și acțiuni comune comune în acest sens. Uh, domnule uh, Cucan, uh, membrii ai Comisiei AFET, Domnule Dan Preda, aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru prilejul de a mă adresa Parlamentului European și de a remarca că Problema finalizării cu succes a procesului de negociere cu Uniunea Europeană este una dintre prioritățile cheie pentru politica externă a Republicii Chirchize. Uh, contăm uh, pe sprijinul Parlamentului European, a membrilor acestuia și pe cooperarea între Republica Kirghiză și Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport uh, atât de complet în care vă referiți la situația din țara dumneavoastră, la chestiuni complexe. Mm și la relația și cooperarea de succes pe care am avut-o între UE și țara dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și acum am să dau cuvântul uh, raportorului permanent uh, pentru Republica Kirghiză, domnul Cristian Preda. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Nu știu dacă aveți interpretare, este în regulă. Domnule ministru, bun venit aici. Salut inițiativa dumneavoastră de a vă afla astăzi aici, la Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European, pentru un astfel de schimb de opinii. Momentul este important pentru că vom avea dezbateri în legătură cu proiectul de raport pe o recomandare a Parlamentului către uh, Consiliul Comisiei și înaltul reprezentant pentru un acord global între UE și Republica Kirghiza. Sunt uh, raportor pentru acest text, așa cum a spus-o și domnul președinte. După cum știți, Relația între UE și țările din Asia Centrală au căpătat un nou elan în ultimul timp. V-aș reaminti foarte pe scurt, în decembrie 2015 am asistat la semnarea unui acord de nouă generație între UE și Kazahstan. În iulie 2018, Consiliul a adoptat directive de negociere la atenția înaltului reprezentat pentru o negociere a unui acord de parteneriat uh, uh, și de cooperare întărită cu Uzbekistanul și avem o negociere în curs uh, pentru un acord cu Turkmenistanul. Toate acestea pentru a arăta interesul puternic al UE față de o întărire și renoire a relațiilor cu țările din regiunea dumneavoastră, ținând cont de noua realitate geopolitică, de nevoile și capacitățile dumneavoastră. Până la sfârșitul anului 2019, obiectivul este să avem o nouă strategie pentru Asia Centrală. De aceea e clar că în ziua de astăzi există o voință puternică din partea UE pentru a spori acest parteneriat și cooperarea cu țările din regiune. Republica Kirghiză este un partener prioritar pentru noi în această regiune. Aș vrea acum să intru în detalii pe acordul care se negociază în calitate de raportor. Eu am insistat încă de la început asupra importanței de a avea un acord ambițios, obiectivul fiind acela de a avea un acord prin care în primul rând, să ne aducem contribuția la dezvoltarea unei economii de piață cu rezultate concrete din punct de vedere economic și social pentru cetățenii de ambele părți un acord care să întărească regula concurenței și a previzibilității legale, în special întărirea unor instituții transparente. Un acord care să întărească multilateralismul și cooperarea internațională pe teme precum schimbarea climatică, migrația, criminalitatea organizată sau terorismul. De asemenea, un acord în care să regăsim un angajament puternic față de principiile democratice și în slujba drepturilor omului. Salutăm faptul că țara dumneavoastră este una dintre puținele democrații emergente în regiunea Asiei Centrale. Însă trebuie să admitem și faptul că nu totul este perfect. Vom face tot ce ne stă în puteri pentru a vă susține din punct de vedere politic, diplomatic, financiar și la nivel tehnic. Pentru aceasta avem un angajament uh, din partea noastră, dar avem nevoie de unul și din partea dumneavoastră în toate domeniile, inclusiv uh, cel al respectării democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale. Și mă bucură faptul că tocmai ne-ați spus că v-ați luat un angajament în acest sens. Parlamentul insistă asupra importanței de a aborda în cadrul negocierilor și alte teme legate de justiție, de independența justiției, mai precis, lipsa de transparență în procedurile judiciare și libertatea de exprimare. Toate acestea sunt elemente esențiale pentru noi. Înainte de a încheia, aș vrea să remarc aici nevoia de a întări cooperarea la nivel regional. O arăt în raportul meu pentru că consider că este esențial să luăm toate măsurile necesare pentru a calma tensiunile economice și politice între Kirghistan și vecinii săi și de a avea un angajament clar în regiune. Dacă ținem cont de provocările actuale, comune, traficul de persoane, gestiunea apei, securitatea, din toate aceste motive, cooperarea regională va aduce doar avantaje pentru toată lumea. Vă mulțumesc pentru atenție și v-aș ruga să ne spuneți mai multe în ceea ce privește cooperarea regională și starea actuală a lucrurilor în acest domeniu. După cum vedeți, lucrurile vor evolua pe viitor, în viitorul apropiat, mai ales dacă ținem cont de ultimele evenimente, de exemplu în Republica Uzbekistan. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Preda. Am să dau cuvântul acum domnului Radoș. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea grupului ALDE nu pot decât să susțin acest acord, un acord care este în deplină coerență cu strategia UE pentru Asia Centrală. Prezența Uniunii Europene în acea zonă ar trebui să fie mai puternică. Acordul GSP Plus ar trebui să se extindă și pentru alte țări din Asia Centrală. Și sper ca acest acord să ofere un cadru util pentru o mai bună eficiență la nivelul instituțiilor existente și pentru un acord de cooperare puternic care să întărească și dialogul pe tema drepturilor omului și parteneriatul pentru cooperare și aș sublinia aici și importanța cooperării la nivel regional. Din acest punct de vedere, după schimbările din Uzbekistan pe care domnul Preda tocmai le-a menționat, cred că șansele noastre sunt mai bune pentru o astfel de cooperare acum. Aș mai preciza aici și nevoia de a proteja drepturile minorităților din țara dumneavoastră, pentru că multe din minoritățile dumneavoastră sunt uh, și din țările vecine și sunt importante pentru dezvoltarea acestei cooperări regionale. Este o zonă importantă din punct de vedere geostrategic între Rusia și China, unde am văzut că se înregistrează de asemenea schimbări importante. Aceste două țări vecine E clar că se bazează pe uh, valori universale pe care le apreciază și Uniunea Europeană. De aceea este atât de esențial ca prezența UE în regiunea Asiei Centrale să fie marcantă. Mulțumesc, domnule Radoș. Nu mai văd pe nimeni care dorește să intervină. Domnule ministru, nu știu dacă vreți să faceți comentarii în legătură cu întrebarea adresată de domnul Preda. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor parlamentari. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc domnului Preda pentru atenția și grija pe care a manifestat-o față de negocierile în curs pentru un nou acord. Aș vrea să subliniez că este o prioritate pentru noi și mă refer aici la o relație puternică cu beneficii reciproce între UE și țara noastră, într-un context de acorduri multilaterale. Toate acestea ne va permite să întărim în mod semnificativ relațiile noastre. Chestiunile pe care le-am abordat în cadrul acestui acord sunt deschise dialogului și am avut o abordare foarte constructivă față de toate aceste elemente aduse în cadrul discuțiilor. Ne dorim de asemenea să lucrăm în mod coordonat și constructiv pentru a ajunge soluții la toate elementele din acest acord. Aș vrea să mulțumesc încă o dată domnului Preda pentru că a participat în acest proces și vreau să mulțumesc și instituțiilor europene pentru abordarea constructivă. În ceea ce privește comentariul făcut de deputatul croat, pot să vă spun că Republica Kirghiză este mândră de a fi o țară multinațională, uh, multietnică și cu mai multe religii. Fiecare cetățean al Republicii noastre uh, are drepturile garantate. Avem opt etnii diferite, opt grupuri etnice diferite care locuiesc pe teritoriul nostru și cărora li se garantează drepturile în conformitate cu Constituția noastră. În ceea ce privește regimul lingvistic, pot să vă spun că avem școli în aceste limbi pentru a ține cont de nevoile comunităților locale și a comunităților etnice. Constituția Republicii Kirghize ne garantează două limbi de stat și limba kirghiză este o limbă de stat, iar limba oficială și de comunicare între etnii este limba rusă. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru uh, tot ce ați făcut. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care am avut-o de a ne întâlni astăzi cu dumneavoastră și de a asculta raportul dumneavoastră. Sper că relațiile de viitor între Uniunea Europeană și Republica Kirghistanului să aducă beneficii ambelor părți, atât țării dumneavoastră cât și țărilor din UE. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și numai bine pe viitor! Ladies and gentlemen, as you have... Doamnelor și domnilor, Ați uh, văzut că următoarele două puncte de pe agenda practic au fost tratate în dezbaterea anterioară, deci pot să vă spun că vom avea o altă dezbatere pe această temă pe 6 decembrie, când vom avea votul la FED și după aceea la plenară în ianuarie avem rezoluția. Vă mulțumesc foarte mult și acum trecem la următorul punct. Este vorba de audierea publică, relațiile politice UE-Rusia. În ciuda provocărilor pe care le avem în relația cu Rusia, cred că este important să avem un dialog uh, rămânând ferm pe principiile noastre. Audierea aceasta uh, dorește să ofere uh, informații pentru raportul redactat de doamna Calniete și sper să veniți cu sugestii și recomandări pentru relația UE-Rusia. Aș dori să spun bun venit uh, astăzi uh, experților noștri doamna Marie Mendras, care este uh, profesor la Sciences Po Paris și domnul Șefcici, care este expert la Centrul de uh, Politici Strategice uh, UE. Aștept sugestiile și recomandările dumneavoastră în ceea ce privește viitorul nostru de cooperare cu Rusia. În primul rând, aș vrea să o rog pe doamna Mendras să ia cuvântul și vom avea ocazia după aceea să facem comentarii sau să vă adresăm întrebări, după care vom da cuvântul următorului expert. Vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, uh, very... Mulțumesc, domnule președinte, și mă bucur că mă aflu din nou aici, la Comisia AFET a Parlamentului European. Parlamentul este o instituție care mi-e foarte dragă, mie. Este instituția care a fost întotdeauna coerentă în ceea ce privește înțelegerea Rusiei și importanța politicilor și a relației UE-Rusia. Și a vecinilor noștri comuni Rusia spune că sunt vecinii lor, nu ai noștri, dar de fapt sunt țări între și sunt vecinii și ai noștri și ai lor. De asemenea, e clar dacă ținem cont și de ce s-a întâmplat uh, cu Ucraina, nu putem discuta despre politicile și recomandările noastre pentru Ucraina fără să ținem cont de politicile și angajamentele noastre în uh, ceea ce privește Rusia față de Ucraina, Georgia, Moldova și alte țări din parteneriatul estic. Mi s-a cerut să plec de la cele cinci principii stabilite în anul 2016 între cei 28 de miniștri de externe și Serviciul de Acțiune Externă. Pentru a vedea ce trebuie să facem pentru perioada 2019 până în 2021. Și am să încerc să fac o prezentare succintă și documentul meu uh, sunt convinsă că va circula după aceea. Principalul argument pe care doream să-l aduc în fața dumneavoastră este că provocările sunt enorme pentru noi, dar sunt și mai mari pentru Rusia, pentru societatea rusă sau cea ucrainiană, mult mai mari. Și uh, ce aș mai preciza aici este că Uniunea Europeană este mult mai bine pregătită să facă față acestor provocări și să găsească soluții decât sunt autoritățile ruse. Și tocmai de aceea cred că ar trebui să arătăm și să transmitem acest mesaj opiniei publice și guvernelor noastre că noi suntem pregătiți să facem față acestor provocări. Să începem deci cu cele cinci principii din 2016. Primele trei principii se referă la confruntarea cu Rusia, de aceea noi recomandăm implementarea pe deplin a acordului de la Minsk și să menținem sancțiunile până când se schimbă ceva. În al doilea rând, avem nevoie de relații mai strânse cu fostele republici sovietice și, în al treilea rând, să uh, rezistăm în fața amenințărilor rusești în domeniile energiei, securitate cibernetică și dezinformare. Și cred că toate acestea au funcționat destul de bine până acum, pentru că cele 28 de state membre uh, chiar și acele uh, guverne care nu sunt atât de liberale de aici, uh, din Uniunea Europeană, cred că au respectat aceste trei principii. Problema însă este că cele trei principii nu conformează o adevărată politică și asta este principala noastră problemă, pentru că mai avem încă două principii pe care probabil dacă vi le prezint aici, probabil că veți surâde. În ciuda tensiunilor, să ne luăm un angajament alături de Rusia în Orientul Mijlociu, în lupta împotriva terorismului a schimbării climatice și al cincilea principiu, susținerea societății civile, ceea ce facem de decenii, din anii 90. Și acestea nu au funcționat. Principiile sunt corecte, angajamentul politic există, și, într-o anumită măsură, din punct de vedere economic, susținem Ucraina, însă, cu toate acestea, nu avem o strategie pe termen lung. O strategie care să țină cont de angajamente pe termen scurt sau mediu și chestiuni urgente pe care trebuie să le rezolvăm. Și sper să putem lucra împreună pentru ca raportul final pe tema relațiilor UE-Rusia să includă mai mult propuneri decât critici, critici față de ce nu s-a făcut până acum. Trebuie să modernizăm, să actualizăm instrumentele și politicile noastre. Și cum putem face acest lucru? Și aici aș vrea să vă reamintesc care sunt principalele schimbări în acest context. Deci ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani de când au fost lansate aceste 5 principii până acum. Schimbări produse începând din 2016 până acum. Situația din Crimea s-a deteriorat. În Donbass situația se deteriorează pe zi ce trece. Uh, o situație din ce în ce mai violentă, cu victime în fiecare lună, alegeri ilegale, guvern ilegal și, îmi pare rău să o spun, dar câțiva uh, deputați din țările noastre s-au deplasat până acolo pentru a, și pun între ghilimele, pentru a observa aceste alegeri care erau ilegale. Kievul se confruntă cu dificultăți mari pentru a, a concepe o strategie pe termen mediu și lung față de situația din Crimea și Donbass. Acordul de la Minsk este blocat și e foarte ușor pentru detractori să spună că nu merge, da, el totuși este funcțional, sancțiunile funcționează, dar nu este suficient. Și unii dintre dumneavoastră, doamna Harms, de exemplu, face vizite regulate la Kiev, și cred că avem nevoie de noi politici pentru ca uh, Ucraina să uh, se ocupe în continuare de ce se întâmplă în teritoriile ocupate. O a doua schimbare care s-a produs, războiul din Siria. În 2016 mai erau câțiva experți sau guverne care considerau că Rusia ar putea avea o influență pozitivă asupra acestui conflict nu neapărat pentru a câștiga războiul, ci pentru a găsi o soluție. Problema este că armata rusă a luptat întâi de partea lui Bashar, acum uh, situația s-a împotmolit, deci provocarea pentru noi este să vedem ce facem, pentru că dacă trebuie să depinzi de o putere precum Rusia lucrurile nu stau prea bine și atunci Uniunea Europeană va închide ochii față de ce se întâmplă și va ajuta să reconstruiască Siria fără să știe ce se va întâmpla acolo și cum uh, se va asigura reîntoarcerea refugiaților. O a treia schimbare, migrația, fluxul de migranți, refugiații care au crescut față de 2016 și 2017. Și aici știm sigur că Rusia nu ne ajută prea mult, pentru că Rusia continuă abordarea sa și uh, tendința de dezinformare și, în mod clar, are un rol în ceea ce privește creșterea xenofobiei și a extremismului a patra schimbare majoră care s-a produs. Leadership-ul din Rusia sau elitele rusești. Toate acestea uh, se poartă din ce în ce mai mult uh, ca o adevărată fortăreață izolată care nu mai ascultă nimic din afară și asta în timp ce economia se degradează și reprimarea este în creștere, dar și protestele sunt în creștere pe măsură. Ce înseamnă asta din punctul de vedere al politicilor noastre tradiționale de susținere a societății civile? Ar trebui să revizuim aceste politici pe care le avem, să ne gândim la Rusia cu, ca o țară cu o societate anume, nu doar cu o societate civilă uh, cu activiști care vin și vorbesc în engleză aici la Parlamentul European. Nu, ar trebui să concepem Rusia ca o societate ca toate celelalte, pentru că uh, așa facem și în Ucraina, o tratăm ca pe o adevărată societate și acolo se fac progrese în ceea ce privește statul de drept, drepturile omului și așa mai departe. Deci, principala problemă când vrei să asiguri statul de drept și democrația, este să uh, asiguri uh, responsabilitatea, uh, tragerea la răspundere și că mm, guvernanții de acolo sunt cei care trebuie să conducă situația, să controleze situația și să găsească soluții deci trebuie să vedem ce se întâmplă peste tot în Rusia, nu doar la Moscova sau la San Petersburg. Avem foarte mulți experți buni, jurnaliști pe partea rusă și europeană, ucrainieni de asemenea, care fac o muncă excelentă. Deci haideți să vedem ce au ei de spus și ei ne vor da multe idei și recomandări utile. O altă schimbare importantă se referă la vecinătate, schimbări în Armenia, rezistența din Ucraina, care este în creștere din punctul meu de vedere, o rază de speranță în Georgia. Toate aceste tendințe nou apărute în parteneriatul estic, toate acestea ne arată că sfera de influență a Moscovei este în scădere. Moscova nu mai este atât de atractivă față de noile guverne din aceste țări ale parteneriatului estic. În mod normal, parcă aud uh, vocile scepticilor care încep să se manifeste la momentul acesta al prezentării mele. Însă, dacă mergem mai departe, veți spune, dacă mergem mai departe pe linia pe care ați prezentat-o, atunci ce facem? Nu putem să ne luptăm cu Moscova, să devenim uh, antagonismul Moscovei, pentru că Moscova este un partener foarte important. Și eu pot să vă spun că sunt dispusă să vorbesc și să am un dialog deschis cu toți cei de la Moscova care doresc să o facă. Și ce aș răspunde unor astfel de critici? În primul rând, aș spune că leadershipul lui Putin ne-a transmis în ultimul timp un mesaj foarte clar, și anume că nu dorește să discute cu noi chestiunile legate de securitate. Nu doar cea de natură militară, ci și cea umană a populației. Pur și simplu au refuzat să o facă. Un al doilea răspuns pe care l-aș da unor astfel de critici are de-a face cu reticențele mele de mult timp față de regimul din Rusia. Și asta mă face să cred că, indiferent ce facem, dacă e să îndulcim un pic pilula, oricum vom avea o atitudine antagonistă. Problema nu este a noastră, ci este a lor, este problema elitelor, uh, de asemenea din Rusia, care sunt și ele din ce în ce mai îngrijorate, se simt din ce în ce mai încercuite. De aceea, cred că ar trebui să dăm dovadă de un pic de autocritică față de ce am făcut până acum, dar uh, să ne și mulțumim un pic cu tot ce am făcut, pentru că n-a fost atât de rău. Ar trebui să avem mai multe dezbateri, să vedem ce facem și la nivel executiv, la nivelul guvernelor, la nivelul UE. Nu știu cum se poate face asta, dar sunt convinsă că vor apărea noi idei, noi formate de angajament care ar putea avea succes. Am văzut, de exemplu, că o instituție esențială uh, din Europa, CELO, este un adevărat punct de referință pentru toată lumea în Rusia. Orice rus uh, cunoaște și știe ce s-a întâmplat cu sentința legată de Alexei Navalny de săptămâna trecută. Deci faptul că avem o instanță independentă care nu este națională, ci una universală, să spun așa, este un punct de referință pentru toți cei din Rusia care doresc să facă ceva, doresc să rămână acasă la ei, să facă ceva pentru țara lor, fără să fie trimiși la închisoare sau fără să trebuiască să fugă înspre în afară, în străinătate. Deci sunt convinsă că după uh, dezbaterea noastră, prietenul meu, Bart, va veni cu și mai multe sugestii și vom avea o dezbatere deschisă și bună. Trebuie să-mi cer scuze încă dinainte pentru că uh, după uh, sesiunea de întrebări și răspunsuri va trebui să plec rapid să iau trenul să mă întorc la Paris pentru că la două și jumătate am cursuri. Mulțumesc, doamnă profesoară, audiere publică. Primul care a cerut să ia cuvântul, domnul Austrevicius, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această onoare. Sunt de acord că principiile pe care le-am elaborat după războiul rusesc împotriva Ucra Ucrainei sunt suficiente, suficient de bune. Le-a spune un fel de vaccinare a Occidentului la impactul și influența Rusiei. Trebuie să menținem aceste principii. Nu sunt de acord cu faptul că nimeni nu ar pune întrebări din partea Occidentului. Domnul Salvini este foarte activ și e la putere. E un mare stat european de care se ocupă domnul Salvini. Haideți să nu fim atât de optimiști. Există intervenții, există încercări de revizuire a acestei direcții. Ne spuneați că influența rusească în vecinătate e cumva în scădere. Aș pune sub semnul întrebării acest fapt. Poate în vecinătatea apropiată nu există un impact pozitiv. Rușii nu prea au, au un asemenea interes față de vecini, însă Există presiuni directe și măsuri intervenționiste. Haideți să nu închidem ochii la aceste fenomene. Ce e interesant? Reușesc să treacă de vecini apropiați și mă refer acum la Europa Occidentală. Sunt foarte buni în a diviza și a guverna, așa cum erau și înainte rușii. Rusia nu, Rusia nu are nevoie de Europa Unită. Ei nu vorbesc de proiectul european ca fiind un proiect pentru pace, securitate, dezvoltare economică. Pur și simplu ne divizează și trec la nivel de stat-națiune. Să nu uităm faimosul proiect Nord Stream 2. E o încălcare a principiilor Europei Unite și a funcționat. Apoi, un alt factor decisiv pentru Rusia este petrolul și gazul. Există corelații foarte clare între cheltuielile militare ale Rusiei și partea de buget din Federația Rusă pentru acestea. Apoi ne vorbeați și despre schimbările climatice, ce trebuie să facem, să investim mai mult în regenerabile, să nu mai fim, fim atât de dependenți de aprovizionările, aprovizionările din Rusia. Întrebările mele s-ar lega de ceva făcut de ruși între 2014 și 2018 aceste campanii de dezinformare și știri false, influența pe care au avut-o prin acestea asupra noastră. Ați putea să ne spuneți ce ar trebui să se facă în acest sens? În Moscova nu veți primi asemenea întrebări. E implicată Moscova sau nu? Vor nega complet acest fapt. Originea rusească a știrilor false care circulă în Europa. Dacă ați întreba așa ceva, s-ar nega total. Așa ceva, domnul Surcov și alții nu s-ar angaja într-un asemenea dialog. E un dialog pe care îl ducem noi între noi. Care e perspectiva dumneavoastră, evaluarea dumneavoastră pe dezinformare și știri false, fake news? Care ar trebui să fie reacțiile și acțiunile noastre europene? Sau care sunt și cum, dacă funcționează sau nu funcționează? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Mă uit spre doamna raportor Sandra Calniete. Vă rog. Mulțumesc. Eu îmi pregătesc concluziile pentru sfârșit, însă ce pot să spun? Îi văd pe mulți dintre colegii mei care cunosc foarte bine subiectul și sunt experți excelenți. O parte din ei sunt persoana non grata în Rusia, însă alții au în continuare contacte directe. V-am ascultat cu atenție, doamnă Mendras, și voi asculta pe toată lumea, iar la final voi trage concluziile. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Iurec, vă rog. Merci beaucoup. Euh, je vais parler en polonais. Mulțumesc, voi vorbi în limba mea maternă, polonă. Deci vă rog să vă puneți căștile. Merci beaucoup. Rosja zagraża przede wszystkim swoim sąsiadom i przede wszystkim Stanom Ros Rusia își amenință în principal vecinii și e o amenințare regională. Își amenință vecinii și mai ales la nivel regional. Cunoaștem doctrina rusească și cu declarațiile lui Putin care văd căderea URSS-ului ca cel mai mare dezastru. Ei doresc să creeze o sferă de influență rusească în lume. Vor să neutralizeze întreaga această, ă, această zonă. E o problemă gravă. Și de multe ori o abordăm doar la nivel superficial când avem invitați din Georgia. Vorbim despre teritoriile ocupate din Georgia. Dacă nu avem invitați, nu vorbim despre ei. Protestăm anexarea Crimei, însă cel mai eficient protest ar fi să readucem echilibrul strategic. Orice fel de înrăutățire a situației de securitate în Occident, orice acțiuni care au loc ar trebui să ducă la o descreștere a securității în Rusia, însă noi nu am făcut așa ceva. Georgia, Ucraina nu sunt mai apropiate de Occident decât erau acum câțiva ani. Cum ne spunea și doamna profesor, cu tot, cu tot acordul de la, de la Minsk, situația din aceste regiuni se înrăutățește. În loc să ne implicăm în Europa, noi ajungem la conflicte care nu sunt necesare. Facem acuzații asupra Rusiei, spunem că luptă de partea lui Assad în Siria. Însă, cine sunt ceilalți? Care e cealaltă parte? Care dintre organizațiile fundamentaliste legate de ISIS? E o adevărată tragedie și Rusia nu s-ar fi implicat în acest război dacă războiul din Siria nu ar fi fost prelungit, prelungit cu atât de mulți ani. Argumentele rusești existente cu privire la conflictele interne existente. Vorbim de o consolidare a fenomenelor populiste, naționaliste când vom reuși să nu mai excludem din perspectivă politică milioane de europeni, cu cât o facem mai repede, cu atât vom putea să facem față influenței rusești în Europa. Din perspectivă politică, prima noastră sarcină ar fi o adevărată securitate. Nu o luptă în declarații, ci o adevărată consolidare a securității în statele baltice, implicare adevărată în Ucraina, o luare în serios a situației din Georgia. Vorbim de multe ori despre acest regim autoritar, îngrozitor și apoi prim-ministrul belgean ne spune că Rusia e un partener important și că ar trebui să creăm pace prin comerț, cum spunea Machiavelli. Haideți să ne axăm pe securitate și pe apărarea statelor noastre și nu să căutăm inamici. Vom scăpa de influența rusească când vom da dovadă de respect reciproc. Mulțumesc, domnule Iurec. Mai am încă doi vorbitori. Vă reamintesc faptul că doamna profesor trebuie să ne părăsească, trebuie să ajungă la studenții ei de la Paris în această după-amiază, așa că vă rog să adresați întrebări și să nu aveți declarații mult prea lungi ca să aibă răspuns, ca să aibă timp să ne răspundă la întrebări. Apoi va trebui să ne părătea, părăsească, dar domnul Șefcic va fi alături de noi. Domnul Hagi Georgiu, vă rog. Good morning everybody and uh, thank you, madam. Bună ziua tuturor. Vă mulțumim, doamnă, pentru informațiile prezentate. Eu am o întrebare care ar părea religioasă la o primă audiție, dar nu, e foarte politică. Disputa dintre Patriarhul Istanbulului și Patriarhul din Rusia cu privire la Arhiepiscopul din Ucraina. Puteți să înțelegeți profunzimea acestei chestiuni. Știm că Rusia încearcă să rea relațiile cu anumite biserici din Siria, din Georgia și așa mai departe. Aș dori să ne spuneți câte ceva despre acest aspect. Mulțumesc! Mulțumim acum Andrei Kovacev. Mulțumesc, Eduard, foarte pe scurt și la obiect. În 2016 am adoptat o rezoluție, comunicare strategică în Uniunea Europeană cu statele terțe pe Rusia. Ieri am discutat în această comisie, la doi ani după rezoluție, cum arată situația, ce putem să facem și m-a bucurat să văd că există acum mai multe partide politice care sprijină acest fapt. Ne dăm seama că e o amenințare pentru fiecare dintre statele membre în Uniunea Europeană. Ce întreba deja domnul Austreviciu, Plus. Cum credeți dumneavoastră că putem acționa noi mai mult astfel încât să luptăm împotriva acestei propagande? Apoi, cum putem să sprijinim societatea civilă din Rusia într-o manieră eficientă. Mulți dintre noi suntem prezentați în propaganda rusească ca fiind rusofobi. E un lucru căruia trebuie să-i facem față. Nu există așa ceva ca rusofob. Noi iubim cultura rusească, îl iubim pe Dostoevski, pe Tchaikovsky și așa mai departe. Însă, toate acestea nu au nimic de a face cu elita politică la faltă de putere în Rusia. Această elită politică, economică, e foarte atrasă de stilul de viață occidental. Familiile lor sunt aici, uh, însă în același timp se ocupă de această propagandă și sprijină mișcări naționaliste și populiste în Uniunea Europeană. Comunicarea strategică, deci, și cum poate fi sprijinită societatea civilă și democrația în Rusia, Rus, în Rus, din Rusia cu iubire. Mulțumim și acum ultimul vorbitor, doamna Iaconsari, vă rog. Mulțumesc foarte mult, ultima și pe scurt. Doamnă Mendras, ne spuneați că noi, în Uniunea Europeană, ar trebui să fim mai autocritici. Ce fel de greșeli am făcut? De ce există acum acest joc de arătare a vinovaților între Uniunea Europeană-Rusia? Acest joc continuă și știm cu toții că e o situație în care toată lumea are de pierdut. Ați putea să ne spuneți mai multe. Care sunt motivele principale? ale acestei situații. Mulțumim, doamnă profesor, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc cât de pe scurt posibil, pentru că știu că mai avem un invitat și sper că mă va ajuta să răspund la o parte dintre întrebările care mi-au fost adresate. Primul vorbitor, domnul Austrevicius. Într-un fel ar trebui să vă mulțumesc pentru că a fost aceasta a doua parte a prezentării mele, cea pe care ați făcut-o dumneavoastră, cea pentru care eu nu am avut timp, pentru că am încercat să mă încadrez în timp. Da, tot ceea ce ați spus e corect. Unde s-ar putea să nu fim chiar atât de acord? Pe legături. Da, toate faptele sunt acolo, toate simptomele pe care ni le-ați descris sunt reale. Problema e cum le interpretăm, cum le analizăm, cum analizăm legătura dintre, de exemplu, sprijinul UE acordat Ucrainei și Salvini în Italia. Sau imigrația și informații legate de fluxurile migratorii și victoria lui Salvini și Cinque Stele în Italia. Și, în același timp, un guvern foarte diferit în Spania. Pentru dumneavoastră, europarlamentarii, cred că acestea sunt chestiunile cheie cum putem să punem la oaltă politici ambițioase ale Uniunii Europene cu politici bune, consolidate acasă. Este clar că alegerile din mai trebuie să fie câștigate de o puternică majoritate de partide pro Uniunea Europeană. E ceea ce avem cu toții în minte astăzi și de aceea trebuie să îmbunătățim PR-ul, comunicarea Uniunii Europene. Trebuie să încercăm să explicăm că nu. Lumea nu suferă acum de pe urma unei noi boli infecțioase care se răspândește peste toți. Noua ciumă de la Trump, la Salvini, îmi pare rău pentru prietenii polonezi de aici, dar și în guvernul din Polonia sau guvernul din Ungaria. Nu cred că e o idee bună să avem o asemenea perspectivă asupra lucrurilor. Există simptome similare într-o serie de alte țări dar acestea de cele mai multe ori se leagă de problemele din propria societate și propria economie, fie că ne gândim la Grecia, la Polonia. Unde nu sunt în tocmai de acord cu cele spuse de dumneavoastră? Cu subtextul, de fapt, Rusia, guvernul și armata rusească sunt puternice, vor fi întotdeauna puternice și vor să cucerească. Uh, nu. Nu am văzut niciun fel de dovadă în acest sens. Eu nu-i văd ca pe niște cuceritori. Nu sunt cuceritori la Donbass. Sunt uh, blocați acolo, nici în Siria. Cred că aici trebuie să ne mai gândim. Și bineînțeles, eu nu merg la Moscova să caut fapte. Eu merg acolo ca să adun, ca să adun informații de la colegii mei foarte inteligenți și prietenii mei foarte inteligenți de acolo. De aceea merg acolo. Și da, voi merge acolo și voi avea un discurs despre Europa și politicile europene. Pentru că ei continuă să-mi spună că până și noi, intelectualii, media englezească, noi subestimăm Europa. Spunem că credem că sunteți slabi, pentru că în fiecare zi nu doar media noastră oficială, ci și media voastră din Europa ne spune că sunteți slabi și nu aveți un viitor. Așa că eu cred că trebuie să ne concentrăm eforturile pe a îmbunătăți informațiile. Trebuie să continuăm lupta împotriva dezinformării în același timp și cred că reușim să o facem. Uh, Cred că toate inițiativele din Uniunea Europeană funcționează, trebuie să facem mai multe, dar trebuie să creăm și propria noastră poveste. Și trebuie să putem să răspândim și veștile bune, pe, pentru că sunt și foarte multe vești bune în Europa. Dacă facem o comparație între Europa și alte regiuni din lume, ne-am bucurat mult că trăim în Europa. Dar asta nu putem spune din nu știu ce motive. Întrebarea legată de Polonia, eu voi ceda lui Bart. Eu aș sublinia faptul că pe mine m-a bucurat foarte mult faptul că am putut să împărtășesc bucuria poloneză în celebrarea 100 de ani de independență poloneză. Însă, așa cum bine știți, toate statele care și-au câștigat într-adevăr suveranitatea în Europa, fie că acum 100 de ani, fie că acum 30 de ani, toate aceste state sunt foarte conștiente că dacă trec spre naționalism, văd suveranitatea ca fiind doar națională, nu vor să o împărtășească, atunci cred că viețile în societatea acestor state nu vor, fi, nu vor fi atât de luminoase. Ceea ce mă duce la un următor răspuns. Ați spus să ne concentrăm pe adevărata securitate. Adevărata securitate e securitatea indivizilor. Să existe instituții care să îi poată proteja. Eu aș spune că adevărata securitate uh, e securitatea în statele membre din Uniunea Europeană, securitatea populațiilor UE, instituțiilor și resurselor. Și pentru această securitate trebuie să ținem cont de să ne pese de securitatea vecinilor, pentru că frontierele nu mai există ca frontiere tradiționale. Dacă nu îi protejăm pe ucrainieni, georgieni, tunisieni, atunci nu putem să ne asigurăm că există securitate în, într-un stat membru. Poate că avem nevoie de noi idei, cum să le explicăm publicului, guvernelor, care e adevărata securitate, un termen foarte larg și complex, această securitate acea dispută între patriarhi, cred că eu voi pasa lui Bart. Și ultima, ultimele întrebări, întrebări generale, cum să acționăm mai bine, cum să sprijinim societatea civilă. Aș repeta, nu e sprijin pentru societatea civilă, ci pentru instituții, instituții democratice. Sprijin pentru societate, pentru o politică mai bună Există multe feluri în care putem acționa așa. Și sunt convinsă că vor apărea toate acestea în raportul dumneavoastră, doamnă deputat, și vă voi ajuta cu mare plăcere. Da, sunt atacată și eu de multe ori, mi se spune că sunt rusofobă. Eu merg de 40 de ani în, acel, în Rusia pentru că îmi place țara, însă am și eu reticențele mele cu privire la elitele din Rusia de astăzi. E ceva diferit. Și acum ultimul comentariu. Această situație în care toată lumea pierde. Eu nu văd o asemenea situație. Deloc. Cred că Moscova a fost surprinsă de reacția noastră puternică în 2014 și solidaritatea de care am dat dovadă. Nu cred că ne lăsăm să ajungem în această situație în care toată lumea are de pierdut. Intervenție fără microfon din sală. Nu cred, Bart vă va răspunde, el va încerca să vă convingă. Dacă există acest pericol de situație în care toată lumea are de pierdut, atunci cred că devin cu atât mai importante toate argumentele noastre. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor europarlamentari. Madam Profesor, thank you. Doamna profesor, vă mulțumesc foarte mult că ați venit și ne-ați uh, împărtășit uh, punctul de vedere cu noi. A fost uh, util și cu siguranță ne vom revedea în viitor. Continuăm și ne prevalăm de prezența domnului Șefcic, sunt uh, multe probleme care nu au fost abordate, deci aveți despre ce să discutați, dar uh, Având în vedere timpul, vreau să ne transmiteți cele mai importante mesaje și să lăsăm timp ca să se pună întrebări din partea colegilor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna raportor, onorați membrii ai comisiei. Este o privilegiu pentru mine să mă aflu aici și vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă Uh, adresat dumneavoastră. Ceea ce voi spune aici nu reprezintă think tank-ul pe care îl reprezint uh, uh, la, din care fac parte la comisie. O să încerc să fiu succint ținând cont de obligațiile noastre. Vreau să mă refer la provocările pe termen uh, mediu și strategia pe care Uniunea Europeană ar trebui să o promoveze. O să încerc să pun în context geopolitic relațiile UE Rusia. Trăsătura paradigmatică a ordinei de astăzi este o competiție între puteri, rivaleria între autocrație uh, și uh, peisajul uh, politic s-a schimbat în 1989 relațiile între Uniunea Europeană, Rusia, America nu numai că erau uh, pașnice și de cooperare, uh, și exista o uh, convergență uh, politică la vremea respectivă. Rusia era văzută ca uh, o democrație emergentă și un posibil candidat, atenție, pentru NATO. Însă, diviziunile Uh, pe marginea intervenției în Kosovo uh, au schimbat această situație. Însă a avut loc o colaborare cu uh, Rusia, care a fost de acord cu extinderea NATO. Apoi au fost uh, o serie de tratate și uh, acorduri legate de Afganistan și uh, autorizarea de către Rusia în Consiliul de Securitate ONU la intervenția din Afgan din Afganistan. Acest lucru a continuat în Siria, în care uh, intervenția uh, Rusiei cu trupe uh, a, și susținerea uh, regimului Assad uh, a uh, facilitat uh, procesul în uh, Rusia. Intervenția în alegerile din 2016 și din 2017 exemplifică și mai mult uh, Uh, tensiunea care nu a fost văzută de la sfârșitul războiului uh, rece. Pe termen mediu, uh, agent in the United Kingdom earlier this year to poison its former spy is only the latest instance in the series of Otrăvirea spionului rus din Anglia e doar o alta dintre aceste, dintre aceste provocări. Apoi, ceea ce se întâmplă cu Rusia și cum au dus la o destabilizare a situației securității în Uniunea Europeană. Situația e una blocată în ceea ce privește evenimentele din ultimii 24 de ani și lucrurile rămân așa. Populația, de fapt, scade și PIB-ul per capita e puțin mai crescut astăzi față de la sfârșitul războiului rece. Rusia are puțin aliați cheie și cu toate că există măsuri obiective, dar și în, în ceea ce privește resursele, Rusia nu mai este o mare putere, ci o putere regională cu influență locală. Rusia, în același timp, continuă să se comportă de parcă ar fi o mare putere și este văzut așa. În domeniul militar continuă să investească cu o creștere de 20% în 2017 și undeva la 4,3% din uh, PIB-ul rusesc față de ce se întâmplă în Rusia, în China sau cele 1,4% medii în Uniunea Europeană. Aceste cheltuieli militare nu vor fi durabile și Rusia va trebui să se întoarcă la medie aici. Care ar fi strategiile cheie pentru uh, Rusia? Au fost uh, sancțiunile și dacă ne uităm la impactul sancțiunilor în ultimii patru ani, uh, sancțiunile transatlantice, uh, Canada, Statele Unite, Japonia au impus costuri de 1,2% din PIB-ul Rusia. 100 de miliarde de euro din 2014. Aceste sancțiuni uh, par să aibă succes în constrăgând uh, cheltuielile militare ale Rusiei. Presiunile economice asupra Rusiei au uh, condus la o scădere a PIB-ului în 2015-2016 și au fost uh, reduse cheltuielile pentru înarmare cu 20%. În 2014 cheltuielile, cheltuielile au, s-au triplat la 8%. Chiar dacă nu s-a schimbat uh, atitudinea uh, agresivă, uh, nu s-a Strategia Piton de a strânge cu ușa Rusia este evidentă, mai ales în ponderea mare din buget a apărării, 11% în 2014 și 14-15% în 2015-2016. Rolul Rusiei în uh, lume este deseori destabilizator în Ucraina. Uh, Moscova a încercat uh, să răspândească haosul și să omoare democrația în fașă, anexându-și Crimea Uh, visele uh, rusești ale noii Rusii uh, care au fost propagate 2014-2015 au amenințat să ia încă și o mai mare parte din Ucraina. Dar Rusia nu și-a îndeplinit toate aceste obiective. Guvernul Ucrainei este încă la putere și principala preocupare a Kremlinului, viabilitatea sa într-o Ucraina democratică, nu a fost validată. Uh, democrații din Kiev uh, nu mai sunt o amenințare pentru Moscova mai mult decât cei din Vilnius, Stalin sau Riga. Uh, demonstrațiile de forță au sporit imaginea Rusiei ca o mare putere, au stabilizat aliatul său, regimul Assad, și au destabilizat Europa. Uh, pentru viitorul previzibil, uh, Rusia va continua să activeze uh, ca un distrugător al obiectivelor și politicilor liberale și a ordinei liberale în Europa strategia de securitate publicată în decembrie 2015 a dat vina pe expansiunea NATO, care a creat o amenințare pentru securitatea națională a Rusiei. De asemenea, a încercat uh, să apere Uh, valorile morale religioase tradiționale ale Rusiei împotriva, citez, unei expansiuni externe a ideologiilor și valorilor. Într-adevăr, uh, factorii decidenți uh, ruși văd Uniunea Europeană și NATO ca două părți ale, acelui, ale aceeași monede două fațete ale aceleași monede occidentale și în term, pe termen lung încerc să eviscereze și să videze de sens ambele structuri. Totuși, uh, baza economică limitată de numai 2% din PIB-ul global, mai puțin decât Corea de Sud și comparabilă cu Australia, și performanța economică uh, slabă în uh, ultimul sfert de veac, 0,5% din PIB, constrâng abilitatea sa de a atrage noi aderenți la modelul său. Uh, Rasia va uh, continua însă să explo exploateze deschiderile strategice, fie că e vorba de Libia, Yemen, Afganistan, pentru a destabiliza Europa, vestul și ordinea liberală. Uh, continuarea mandatului lui Putin după alegerile din 2018 arată că politicile Kremlinului vor persista pe termen mediu și uh, vor impune un răspuns pe măsură din partea Uniunii Europene. Și o să închei cu câteva note în ceea ce privește uh, strategia Uniunii Europene puterea răspunsului Europei uh, s-a bazat pe uh, o unitate pe plan intern în cadrul UE și uh, parteneriate cu parteneri care gândesc la fel. Strategia Uniunii Europene privind Rusia se bazează pe fermitate și pe angajament. Această strategie poate să fie rezumată în felul următor. Să confruntăm atunci când uh, trebuie și să cooperăm atunci când se poate. E vorba deci de confruntare și cooperare și această uh, abordare este una sănătoasă. Uh, cele mai importante principii sunt puse în aplicare și al șaselea principiu este coordonarea cu G7, cum ar fi Statele Unite, Canada și Japonia. Încercările Rusiei de a diviza Europa și comunitatea transatlant transatlantică au eșuat și uh, au avut uh, un efect uh, opus. De fapt, Occidentul a strâns rândurile trebuie să uh, menținem aceste eforturi și să le coordonăm. Pe termen mediu, relațiile Europei cu Rusia uh, vor uh, rămâne limitate la câteva interese comune, cum ar fi combaterea terorismului, schimbările climatice și non-proliferarea nucleară. Rusia a devoalat faptul că vrea să mențină regimul lui Putin Uh, și își va schimba uh, atitudinea uh, ofensivă. dar acest obiectiv pe termen lung trebuie să fie uh, promovat uh, pentru că nu ar exista securitate europeană în secolele viitoare fără Rusia. în uh, procesul decizional uh, trebuie uh, să se bazeze pe avantajul competitiv. Ca o mare flotilă, Uniunea Europeană și statele membre își iau timpul pentru a stabili cursul acțiunii. Însă, de îndată ce îl găsesc, îl păstrează și păstrează aceleași obiective, indiferent cât timp acest lucru durează. Thank you very much. Uh, the floor is open for remarks or questions. Mulțumesc foarte mult. Uh, aveți cuvântul pentru întrebări și răspunsuri. Seems we are exhausted. Ok. Se pare că suntem epuizați, spune președintele. Sandra, așteptăm uh, remarcile tale. Mulțumesc, Eduard. Știu că toți uh, colegii mei sunt uh, experimentați uh, în înțelegerea politicii rusești, unii din afară, alții dinăuntru și aceasta este o bază semnificativă pentru acest raport. Sunt conștientă că există o provocare în a elabora un raport uh, privind uh, situația relațiilor între UE și uh, Rusia în situația în care suntem într-o situație de conflict politic, foarte aproape de a folosi cuvântul război. Nu îmi place să folosesc acest termen război și o să dau doar un exemplu deci este remarcabil și foarte serios uh, uh, că ministrul apărării, ministrii apărării din țările NATO uh, recunosc că suntem în mijlocul unui război cibernetic cu Rusia. Titlurile în urma interviului cu uh, ministrul apărării din Olanda au uh, exagerat, însă au surprins tendința actuală a relațiilor cu Rusia. Conflict, uh, conflict confruntare, contestare. S-a referit la atacul cibernetic um, Ministrul finlandez uh, de externe a invitat uh, ambasadorii să vadă intervenția în uh, sistemul GPS în timpul manevrelor. Să nu fim naivi. Rusia lui Putin încearcă să influențeze procesul democratic și societar din țările noastre. Ne confruntăm cu un fel de conflict în care uh, instrumentele militare și nemilitare sunt combinate pentru a atinge obiective politice și aceasta este principala primejdie cu care ne confruntăm. Ofensiva care este purtată de Rusia în momentul de față uh, permite folosirea unor instrumente de către alte state uh, autoritare. S-a spus că lupta între democrație și autoritarianism uh, este Uh, pe fundal. Este o confruntare care testează rezistența și uh, uh, caracterul descurajator pe care încearcă să uh, îl uh, folosească uh, societatea. Trebuie să descurajăm uh, noi intervenții și agresiuni. Și una dintre problemele critice cu care ne confruntăm uh, este că nu există un acord comun sau o definiție comună a acestui nou tip de conflicte. Suntem uh, implicați, uh, spațiul cibernetic uh, nu este acoperit de foarte multe acorduri internaționale cu dispoziții în legătură cu comportamentul în această privință. Chiar dacă Uh, sunt uh, uh, angajați ruși pentru a omorâ cetățeni, așa cum s-a întâmplat la Salisbury. Aceste agresiuni nu sunt în primul rând, militare. Acest război nu este purtat de forțe armate, ci de serviciile de securitate. În acest context, diversi asasini, oligarhi cu uh, conexiuni uh, politice sunt mult mai util și mult mai ușor de utilizat decât uh, artileria, tancurile și avioanele. Totuși, uh, toți își au locul în spectrul rusesc de uh, conflict. Această păpușă matrioșca, așa cum aș numi-o, își are rolul așa cum uh, au arătat uh, cei doi uh, invitați. În același timp, spectrul unui război este tot mai bine conturat, așa cum spun unii analiști, cum este Sergei Karaganov, care crede că un nou război global Uh, este uh, tot mai uh, probabil și sugerează un dialog cu Uniunea Europeană ca un partener de securitate în prevenirea unui astfel de război. Ar putea să fie vocea rațiunii, cea pe care o auzim. Paradoxal, marea idee a armatei europene Uh, este percepută cu totul altfel la Moscova și la Washington. Mulți moscoviți văd ideea unei armate europene uh, ca o slăbire a NATO și salută uh, această idee pe care a întreprins-o NATO în Rusia, deci, așa cum spuneam, ea este salutată. Însă aș vrea să mă întorc acum la relațiile UE-Rusia unul dintre cele cinci principii călăuzitoare ale politicii UE față de Rusia, pe care am adoptat-o în 2016. Uh, este nevoie să um, documentăm acest termen și să ne angajăm cu Rusia într-o zonă de interes atât pentru Rusia cât și pentru UE. Totuși, uh, uh, aș șovăi să folosesc termenul cooperare și, de asemenea, cuvântul dialog. Aceasta presupune două părți care să fie interesate în același lucru. Aș spune că ar fi mai bine să folosim comunicare și consultări. În prezent și probabil pentru ceva timp de acum încolo se va Uh, încerca gestionarea status quo-ului și nu vom permite uh, uh, deteriorarea condițiilor actuale. Au fost o serie de idei în legătură cu domeniile care ar putea să fie și o să vă împărtășesc câteva din aceste idei rezumate de rețeaua de Uh, experți privind afaceri, uh, relațiile externe UE-Rusia. Măsuri de construire a încrederii, ceea ce este foarte important uh, pe lângă contractele din, contactele din Donbass pentru a pune capăt um, pentru încetarea conflictului. Apoi, relații între Uniunea Europeană și Uniunea Economică Euroasiatică. între Uniunea Europeană și uh, uh, China și uh, țările din Asia Centrală. Cum pot fi folosite aceste inițiative? Și planul de acțiune comun în ceea ce privește programul iranian nuclear. De aici, aici există un interes puternic. Acum câteva cuvinte în legătură cu Siria ea uh, va rămâne o uh, problemă conflictuală între Uniunea Europeană și Rusia. Totuși, UE încearcă să găsească posibilități de a promova împreună procesul de pace. Apoi există domenii, așa cum ar fi schimbările climatice, mediul, uh, bunurile comune globale și Arctica. Uh, angajamentul economic uh, în zone care nu sunt afectate de sancțiuni, cum ar fi IMM-urile, uh, cooperarea economică în afara regimului sancțiunilor și integrarea societală, cooperarea cu societatea civilă, cooperarea interregională și Maria Mendes a vorbit uh, despre uh, discuțiile între experți uh, pe teme uh, care uh, sunt litigioase pentru a construi încrederea. Vreau să mulțumesc experților și aș dori să mulțumesc colegilor mei care și-au explicat, uh, și-au exprimat viziunea acestor relații și sperăm că împreună vom crea un raport bun care să vină în întâmpinarea și care să reflecte status quo-ul și să răspundă speranțelor uh, Uh, noastre de a găsi modalități de a merge mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, Sandra. Doriți să uh, reacționați? 2015, uh... Mulțumesc, doar câteva cuvinte. Rezoluția Parlamentului din 2015 este una foarte bună și a trecut testul timpului în acești ultimi ani n-aș schimba prea mult în ceea ce privește strategia care a fost construită, care a rezistat timpului. În 2014-2015 uh, s-a abordat uh, această chestiune, poate cu speranța că în timp lucrurile se vor îmbunătăți. Însă a fost o adevărată luptă de putere pe o perioadă mai lungă de timp și în noua rezoluție cred că ar trebui să reflecte acest lucru. Un alt comentariu pe care l-aș face. G7-le și cooperarea transatlantică sunt din ce în ce mai importante pe tema Rusiei și acesta ar trebui să fie un aspect esențial pentru strategia adoptată pentru că nimeni nu e în stare singur să aibă succes, doar împreună o putem face. Și un ultim comentariu. Vom vedea dacă Europa și comunitatea transatlantică și strategia lor față de, Ucra- față de Rusia va avea succes. Acest lucru se va vedea în Ucraina. Pentru că cele două nu sunt elemente separate, ci merg mână în mână. Și dacă ne gândim la politici concrete, asistență economică pentru Ucraina, reforme în ceea ce privește statul de drept, uh, consiliere pentru o mai bună instituționalizare și un proces democratic. Baltic, în Ucraina, toate acestea vor fi o parte importantă a strategiei față de Rusia. În încheiere aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru invitația de astăzi și aștept cu nerăbdare să citesc rezoluția și raportul dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru participarea la dezbaterea de astăzi. Se încheie audierea publică pe tema relației UE-Rusia. Mai avem încă două, obiect, două puncte pe ordinea de zi. Următoarea ședință pe 6 decembrie și acum diverse, nu avem nimic la diverse, așa că vă urez un weekend plăcut și se suspendă ședința.